să vă revăd pe toți. Sper că sunteți cu toții sănătoși și în formă. Dragi colegi, începem în această dimineață cu o dezbatere comună cu uh, Comisia pentru Control Bugetar și cu voturi și dacă nimeni nu are obiecții la acest punct de pe de zi, se consideră adoptat. Putem trece la voturi. Vom avea un uh, vot uh, electronic și pentru colegii de la cont. Deci vă rog dacă aveți cartele de vot Uh, vă rog să le pregătiți. Dacă nu, să ne transmiteți această informație acum. Ajungem acum la votare. Aș dori să urez bun venit copreședintei mele, doamna Grasle, de la Comisia de Control uh, Bugetar. Uh, votăm combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Mă bucur că am ajuns în această fază. O să dau uh, cuvântul copreședintei și coraportorilor, uh, coraportorului domnului uh, Lopez uh, Aguilar ca să spună câteva cuvinte înainte de vot. Pe marginea textului convenit uh, la acest acord interinstituțional și încă o dată din partea Comisiei Libe ne bucurăm că am ajuns la această fază. Doamna Grasle, vă rog, mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor uh, și din partea Comisiei de Control Bugetar anul fericit. Eu aș dori să spun că este un moment istoric pentru Uniunea Europeană. Astăzi am hotărât ceva ce am negociat timp de patru ani și jumătate. De fapt, noi la Comisia de Control Bugetar ne ocupăm de 20 de ani de acest uh, dosar și astăzi e momentul să spunem și să vedem ce am obținut. Am obținut, să începem cu primul pas, uh, armonizarea dreptului penal uh, prin crearea postului de procuror. Sigur că nu pot să nu, trebuie să fii profet neapărat uh, ca să știi uh, sau să-ți dai seama că uh, această măsură va aduce o armonizare la nivelul statelor membre. E răspunsul sau rezultatul final a patru ani de jumătate. Am început în 2012, patru ani și jumătate. E un drept material prin, pentru Uniunea Europeană. Practic, uh, Uniunea Europeană are competențe exclusive în acest domeniu. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au arătat că dacă depunem eforturi în Uniunea Europeană, la Parlamentul European, uh, suntem imbatabili. Uh, știți că la Consiliu s-au depus și amendamente, n-a fost foarte ușor, dar încă o dată aș dori să mulțumesc domnului Lopez Aguilar și doamnei Zipel, care au Uh, fost extrem de activ. Aș dori să mulțumesc uh, uh, tuturor celor din partea președinției președinților italiană, letonă și olandeză pentru că am reușit să facem progrese destul de rapide și aș dori să mulțumesc și colaboratorilor noștri de la Consiliu, funcționarilor de acolo, care au fost foarte eficienți. In Lettland waren Frau Olga Zeile und Frau Inga în uh, Letonia, în uh, țările de jos. Aș dori să le spun tuturor că uh, au avut o contribuție foarte importantă pentru a obține acest rezultat istoric astăzi, într-un domeniu în care nu exista niciun fel de uh, armonizare europeană. Și cred că e important să-i menționăm la Comisia. Ulrich, Frau Hoffmann, Frau Nicolai, Herr Jaron und Herr Zonka. Ich möchte mich Aș dori să mulțumesc uh, serviciilor uh, secretariatului nostru de la uh, Parlament, uh, juriștilor lingviști, de asemenea. Cred că astăzi am uh, ajuns la un uh, text de compromis extraordinar. Avem uh, mm, un punct foarte important în legătură cu textul, cu, cu taxa pe valoare adăugată, care a fost și ea inclusă. Uh, trebuie ca suma să fie de 10 milioane minim uh, și două state membre uh, să fie vizate. Deci iată un prim exemplu de cooperare transfrontalieră reușită. Știm cu toții cât a fost de greu de obținut acest rezultat. Am avut și um, articolul 18 în ceea ce privește pragul. Acest parchet european însă nu va trebui să fie împovărat. La articolul 4 știți că Uh, el uh, a fost menționat și în clauzele de revizuire și apoi și uh, pedeapsa maximă de 4 ani și 400.000 de euro sancțiuni se aplică tuturor tuturor infracțiunilor. Această pedeapsă este obligatorie, deci cu executare în toate statele membre avem și prevederile de în, punere în aplicare, avem și um, lista excepțiilor Uh, cerem 8 ani pentru punerea în aplicare. E, uh, această prevedere este inclusă și ea în, uh, în revizuire. Această directivă apare în, ca un text în a doua lectură. Astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, voi scrie și Consiliului, spunându-i că suntem de acord cu această a doua lectură. Iar dacă mm, Consiliul adoptă prima versiune, deci uh, prima lectură. Încă o dată e vorba de un moment istoric și vă rog cu toții să votați pentru. Thank you very much. Mulțumim, Inge. Înainte de a trece la vot, aș dori să știu dacă domnul uh, Lopez uh, Aguilar, care este liber coraportor, dorește să spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să profit de uh, această ocazie pentru a ura tuturor uh, un an nou uh, cât mai uh, fericit. Uh, sunt de acord cu tot uh, ce s-a spus până acum de către colega noastră, de doamna Gresle coraportor pe acest uh, dosar care este atât de important pentru Parlamentul European. Cred că trebuie să salutăm această oportunitate pe care o avem uh, pentru a, a adopta această directivă. Deci, vă rog să votați pentru, pentru că a fost un, un dosar extrem de dificil, extrem de complicat. Am avut nevoie de patru ani uh, la rând, dar uh, Într-adevăr, uh, <laughs> am început mult, mult mai devreme, deci dreptul penal la nivelul Uniunii Europene întotdeauna a fost tratat sau de mult a fost tratat cu suspiciune de către statele membre și aceasta mai ales pentru că a trebuit să depășim obstacolele care au apărut, deci de exemplu includerea TVA-ului ca o sursă de bugetare a fost foarte importantă această includere pentru această directivă, pentru că noi considerăm că TVA-ul este cu adevărat o resursă financiară pentru Uniunea Europeană. Deci, iată, am avut aceste negocieri îndelungate. Întotdeauna am considerat că e foarte important să obținem acest uh, oficiu al uh, uh, procurorului european. Pentru noi acesta este, era obiectivul final. Bineînțeles că rezultatul este un compromis, nu este uh, perfect. Sperăm însă că astfel să fi depus uh, sau să fi pus uh, temelia pentru crearea acestui uh, procurator, serviciul de procurator europeană și care să fie de bun augur pentru Uniunea Europeană. Deci acordul sosește în, la timp, Știți că negocierile pentru oficiul procurorului european se află într-o Uh, fază destul de dificilă. Sperăm, noi punem bazele uh, creării acestui oficiu și trebuie să spun că pentru a sprijini eforturile în acest sens, uh, acordul este echilibrat. Include și combaterea ta, fraudei cu TVA, posibilitatea de a ne asigura că combaterea acestui tip de frauză să facă obiectul revizuirii peste 2 ani am stabilit și sancțiunile minime și am uh, stabilit și perioada de prescripție. Deci avem de-a face cu un compromis extrem de echilibrat și bineînțeles că doresc să mulțumesc uh, serviciilor Parlamentului European, secretariatului, asistenților și tuturor celor care au fost implicați. Uh, am avut o cooperare foarte strânsă pe care o, o avem de ani buni încoace cu doamna Gresle și mulțumesc încă o dată tuturor pentru sprijin. Mulțumesc, Juan. Aș dori să mulțumesc colegilor de la ambele comisii. Putem trece la uh, vot asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale. Vot unic electronic. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă 47 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări tuturor uh, celor vizați. So, colleagues, uh, Mrs. Grassler and I... Doamna Grasle și cu mine vom trimite o uh, scrisoare președinției mal- malteze uh, prin care vom semnala că dacă Consiliul adoptă Textul uh, convenit uh, e sfârșitul uh, Comisiei Comune și mulțumesc colegilor de la cont pentru prezență. Mulțumim încă o dată, doamna Gresle. So colleagues, while our uh, cont colleagues are leaving... În timp ce colegii de la cont ne părăsesc, putem adopta ordinea de zi a reuniunii libe, putem trece la punctul 2. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. Vă rog să le permitem colegilor să părăsească sala. A few announcements. Avem și ceva la comunicările președintelui. Let me make the uh... Uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order? Doamna Gabriel, solicitare de respectare a regulamentului. Mulțumesc, domnule președinte, uh, iertare, dar uh, din câte am înțeles, trebuia să avem uh, un al doilea vot pe marginea vizelor cu Georgia. Yes, we're coming to that, don't worry. We're coming. Ajungem, ajungem și la acest al doilea vot. Punctul 5 de pe ordinea de zi, într-adevăr. Nu vă îngrijorați, nu am ratat votul dumneavoastră, nu l-am lăsat deoparte. We're just going to make some uh, chair's announcements and then we'll reach. Continuăm acum cu anunțurile, comunicările președintelui și după aceea ajungem și la vot. Vă rog să păstrați liniștea pentru că trebuie să fac uh, câteva comunicări. Uh, una dintre ele însă este foarte importantă. Deci vă rog să părăsiți țara în liniște. La prima comunicare a președintelui e prima reuniune de la atentatul terorist de la Berlin din 19 decembrie. Poate că vă amintiți că acest atentat de la Berlin uh, s-a soldat cu 12 morți, mai bine de 40 de răniți și astăzi aș dori uh, să păstrăm un moment de reculegere în, moment, în uh, memoria victimelor. Compasiunea noastră merge spre familiile lor și să felicit autoritățile din Germania pentru activitate. După cum știți, noi la comisia noastră ne uh, exprimăm condoleanțe când astfel de, astfel de evenimente tragice au loc și uh, aș dori să uh, îmi exprim compasiunea față de colegii nemți și să-mi exprim solidaritatea. Și deci vă rog să păstrăm un moment de reculegere acum. Vă rog să ne ridicăm. Thank you very much. Mulțumesc. Mai există câteva comunicări. Avem câteva numiri de raportor Doamna Grapini de la Socialiști și Democrați pentru decizia de implementare a Consiliului privind uh, lansarea sistemului de schimb de date uh, pentru Danemarca. Domnul uh, Fontana a fost numit uh, raportor pentru noile substanțe psihoactive, pentru măsurile de control. Aș dori să știu dacă Comisia sprijină aceste două numiri, dacă nu uh, sunt obiecții, le considerăm uh, adoptate. Apoi, uh, în ceea ce privește actele delegate, la ședința din 14 noiembrie, coordonatorii au hotărât să extindă termenul pentru obiecții până la sfârșitul lunii decembrie pentru regulamentul de delegat al Comisiei din 3 a 10 -a, privind monitorizarea comună Uh, și evaluarea cadrului pentru regulamentul 514 din 2014 a Parlamentului și Consiliului, care stabilește prevederile generale uh, pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și pentru Instrumentul pentru Sprijin Financiar și Cooperare Poliționească, Prevenire și Combaterea Criminalității și uh, Managementul Crizelor. Dragi colegi, aș dori să vă informez că nu am primit uh, obiecții și până la urmă, la decizia din 8 decembrie, au fost prezentate noi acte delegate uh, pe lângă anexele la regulamentul 98 din 2013 privind comercializarea și folosirea substanțelor explozive. Uh, termenul a fost stabilit pentru 14 decembrie și nu am primit um, obiecții. Și apoi adoptarea uh, procesului verbal a reuniunilor din 15 februarie, 8 septembrie, 10 octombrie și dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Iar acum ajungem la următorul punct de pe de zi, uh, votul Comisiei Libe, primul vot de la Comisia noastră pe acest an. E vorba de un vot electronic țările terțe ai căror resorțitanți trebuie să dețină vize pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. E vorba de Georgia votăm uh, textul convenit în cadrul negocierilor interinstituționale. Știți că în 13 decembrie am ajuns uh, la un acord cu ocazia uh, trilogului și am primit confirmarea în 20 decembrie. Vom trece acum la votul asupra textului, dar aș dori să știu că dacă doamna Gabriel dorește să ia cuvântul. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc, domnule președinte. Doar două mesaje din partea mea. În primul rând, mulțumesc colegilor de, din partea grupurilor politice pentru sprijinul pentru acest dosar. De la început am spus că Georgia îndeplinește toate criteriile, deci e momentul ca Uniunea Europeană să uh, facă și acest ultim uh, efort pentru ca cetățenii georgieni să uh, Uh, poată să călătorească înspre Uniunea Europeană pentru aceste uh, șederi sau sejururi de scurtă durată și al doilea mesaj, încă o dată aș transmite un mesaj Consiliului pentru ca el să finalizeze procedurile tehnice interne, astfel încât să putem vota la plenarea din februarie și să transmitem un mesaj cât mai uh, puternic tuturor cetățenilor din Georgia. Mulțumesc, doamnă Gabriel, și mulțumesc pentru toate mesajele pe care acest dosar le transmite. Uh, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, putem trece direct la vot. Deci votăm asupra textului convenit, a deschis votul. Îi rog pe cei de la PPE uh, să scoată două pentru că avem două voturi în plus de la PPE. Se pare că colegii de la PP încep în mod uh, entuziast anul. Încă un vot avem în plus, deci vă rog frumos dacă se poate să vă retrageți. Încă mai avem un vot în uh, plus de la PP. Știu că toată lumea dorește să voteze pe marginea acestui dosar. Dar, totuși, până la urmă, ca să putem vota în condiții normale, trebuie să fie un vot în minus de la PP. Bun, a dispărut, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 42 de voturi pentru, două împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei raportor. Colleagues, we now... Acum ajungem la punctul 6, prezentarea priorităților președinției malteze în domeniul justiției și afacerilor interne și cu mare plăcere aș dori să urez bun venit uh, ministrilor Carmelo Abela, ministrul maltez al afacerilor interne și securității naționale și Owen Bonici, ministrul maltez al justiției, culturii și guvernării locale. Stimați uh, miniștri, bun venit la comisia noastră. Aș dori să urez președinției malteze mult succes la începutul uh, uh, acestui mandat atât de important. Îmi face plăcere să vă urăm bun venit. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Aș dori să respectăm timpul alocat acestui punct și să lăsăm și colegilor timp să răspundă sau să vă pună întrebări. Aș dori să vă rog să faceți o prezentare succintă, după care uh, coordonatorii vă vor uh, pune câteva întrebări și după aceea îi voi ruga pe colegi uh, să vă adreseze întrebări dacă doresc. Cred că cunoașteți formatul reuniunilor noastre. Deci, v-aș ruga, dacă se poate, să aveți uh, intervenții mai suficiente, vom avea mai mult timp la dispoziție pentru dezbatere, pentru că veți constata că deputații noștri, noștri vor acoperi uh, domenii destul de vaste prin întrebările lor. Deci, încă o dată, bun venit. Domnule ministru Abela, vă dau cuvântul pentru intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Members of the European Parliament. Doamnelor și domnilor europarlamentari, doamnelor și domnilor Este onoare pentru mine să vă prezint uh, prioritățile președinției malteze. În ultimii ani, Europa a oferit o oază de prosperitate și pace. Acesta a fost rezultatul viziunii uh, celor care au inițiat acest proiect european. Într-o perioadă în care alții uh, erau sceptici în legătură cu acest lucru, noi am reușit să o facem împreună. Și la aniversarea celor 60 uh, de ani acestui proiect european, iată a venit rândul nostru, țara uh, europeană cea mai mică din acest proiect, să prezidăm Consiliul European. A sosit momentul ca împreună să facem bilanțul ultimilor ani și este obligația noastră să vă prezentăm rezultatele obținute până acum și să prezentăm acest proiect cetățenilor noștri, cetățeni care de multe ori uh, neglijează rezultatele pe care le-am avut. Este o oportunitate de a ne uita spre înainte, pentru că Europa are nevoie de un nou avânt. Ultimele evenimente în jurul Uniunii Europene și în aceasta ne-au arătat că Uniunea Europeană trebuie să fie mai aproape de populația sa și să comunice mult mai eficient. În ceea ce privește măsurile importante care sunt implementate pentru a oferi mai bune oportunități cetățenilor și pentru a le oferi oportunitatea de a-și realiza aspirațiile. Momentul uh, politic și criza politică pe care am uh, uh, trăit-o anul trecut ne-au marcat pe toți. Provocările nu au fost niciodată mai mari decât acum și pentru a fi și nevoia de a fi aproape de cetățeni este acum mai clară decât niciodată. Ultimii ani au pus sub semnul întrebării proiectul european așa cum îl cunoșteam noi. De aceea e nevoie de o contribuție clară la proiectul european și noi Sperăm că în timpul președinției noastre, prin munca și prin proiectele noastre, alături de dumneavoastră, de Parlamentul European, Uniunea Europeană să renască cu mai multă putere. Știm că o perioadă de șase luni este destul de scurtă, însă ambiția noastră este foarte mare și sperăm să putem uh, progresa în acest proiect, să-l facem mai credibil. Știm care sunt limitele noastre, le cunoaștem, însă în același timp știm și care sunt uh, punctele noastre forte. Vom lucra alături de Parlamentul European uh, cu toată sinceritatea și cu un spirit de cooperare deosebit. Faptul că avem uh, primul ministru, viceprim-ministrul, ministrul de finanțe, toți foști membri ai Parlamentului European, ne-a făcut să ne dăm seama de importanța pe care o are instituția aceasta și de asemenea de importanța dumneavoastră a eurodeputaților care uh, legiferați în numele cetățenilor europeni. De aceea este o mândrie pentru noi să deținem această președinție a Consiliului European și principiul uh, esențial al uh, președinției noastre va fi acela de a aduce un avânt nou, proaspăt, în munca noastră, care să ne aducă mai aproape de cetățeni în calitate de consumatori și în calitate de creatori de bunăstare și de actori direct implicați. De aceea am identificat șase priorități, imigrația, securitatea, piața internă, politica de vecinătate, incluziunea socială și afacerile maritime. Noi considerăm că cetățenii europeni au îngrijorări de care trebuie să ținem seama cu adevărat nu cred că ar trebui să intru în detaliu în legătură cu fiecare prioritate, însă veți avea ocazia să-l auziți uh, pe domnul prim-ministru detaliind aceste aspecte la următoarea plenară de la Strasburg. De aceea, domnule președinte, voi vorbi acum despre programul de lucru în uh, ceea ce privește domeniul uh, care vă interesează pe dumneavoastră. Mă refer în special la afacerile interne, care țin de competența mea directă. Noi dorim să ne aducem contribuția la munca Uniunii Europene, care uh, aduce la oaltă eforturile făcute de statele membre și de instituțiile europene către un obiectiv comun. E clar că ne vom confrunta cu o serie de provocări de-a lungul acestui drum. Este un domeniu în care uh, niciodată nu putem uh, fi liniștiți, trebuie mereu să fim uh, precauți și în stare de alertă mai ales dacă ne referim la provocarea reprezentată de migrație și de amenințarea terorismului. Trecem uh, printr-o perioadă foarte dificilă, de aceea trebuie să lucrăm împreună, statele membre și instituțiile europene, pentru a face uh, pașii necesari în direcția cea bună. Provocarea reprezentată de migrație și de amenințarea terorism, terorismului este clar că acestea vor rămâne ca priorități pentru președinția Consiliului European în această perioadă. În urma progreselor realizate și în urma experiențelor pe care le-am trăit în anul 2016, Europa a, a văzut un număr mare de imigranți care au ajuns pe teritoriul nostru în anul 2016. De aceea e nevoie de mai multă muncă imediată și de asemenea de eforturi pe termen lung. Migrația va fi, prin urmare, una dintre prioritățile de vârf ale președinției noastre. Vom încerca să facem cât mai multe progrese cu putință pe diverse aspecte ale fenomenului reprezentat de migrație. Vom încerca să avem o abordare globală cele șapte propuneri care sunt acum pe masa de lucru și care vor duce la o reformă a sistemului de azil comun european reprezintă o adevărată prioritate pentru noi. Munca la acest dosar a început deja, este în curs și dorim să facem cât mai multe progrese pe marginea tuturor propunerilor făcute. În ceea ce privește propunerea unei agenții europene pentru azil, așa numita EASO, dorim să continuăm negocierile cu Parlamentul European. Trebuie să lucrăm împreună, să facem eforturi pentru a avea o nouă agenție europeană care să fie eficientă și să ofere asistența necesară. Referitor la propunerea Eurodac, vom continua munca la Consiliu și la Parlamentul European. În concluzie, președinția malteză va încerca să facă cât mai multe progrese cu putință la toate dosarele care țin de sistemul comun de azil european. Vom lucra alături de Parlamentul European la acele elemente care sunt esențiale în proiectul legislativ. Posibilitatea de a face progrese semnificative în acest domeniu rămâne însă limitată pentru că trebuie să vedem cum se aplică solidaritatea și cum putem da dovadă de responsabilitate. E nevoie de o discuție continuă, în mod global și coerent, pentru a merge mai departe și trebuie să ținem cont pe cât posibil de îngrijorările manifestate de toată lumea. Am văzut cum fluxul de migranți, de solicitanți de azil, reprezintă o provocare pentru întreaga Uniune Europeană poate chiar mai mult decât provocările de natură economică. De aceea trebuie să învățăm din lecțiile trecutului, din ultimii ani, și să ne asigurăm că dispunem de instrumentele necesare pentru a implementa un sistem care să funcționeze nu doar atunci când totul merge bine, ci să reziste și la presiune. După cum știți, în decembrie Consiliul European a avut o dezbatere pentru a vedea cum se implementează principiul responsabilității și a solidarității pe viitor. Plecând de la progresele făcute și de la domeniile de convergență care au fost identificate, Consiliul a fost invitat să-și continue munca pe acest domeniu pentru a ajunge la un consens. în politicile de azil europene în timpul președinției noastre vom face eforturi pentru a merge mai departe, pentru că este datoria noastră, în calitate de membri ai acestei uniuni, să dăm dovadă de solidaritate și să respectăm prevederile tratatelor. Acest lucru trebuie să se facă respectând și deciziile pe care le-am luat împreună. Pentru că, până la urmă, credibilitatea noastră este în joc și e important să transmitem un mesaj corect și celor din afara UE. De aceea, în calitate de uh, președinție a Consiliului, vom continua cu implementarea măsurilor acordate în ultima vreme pentru a oferi susținerea noastră Italiei și Greciei. Vom continua și cu implementarea deciziilor luate referitoare la hotspoturi și la uh, detașarea de experți. Însă, pentru a avea un adevărat sistem de azil, toate acestea nu sunt suficiente. Avem nevoie de un sistem global, coerent. Și acest lucru se poate face ținând cont și de dimensiunea externă a migrației și a azilului. Există o adevărată nevoie constantă de a întări cooperarea cu țările de origine și de tranzit. Este un element crucial pentru a înțelege aceste fluxuri de migrație și pentru a face ca cei care nu au voie să intre să poată fi returnați. Cooperarea cu aceste țări poate reprezenta un element de asistență sau un acord în ceea ce privește readmisia și returnarea. În acest domeniu, eforturile noastre vor fi sporite pentru că altfel ne vom pierde credibilitatea. În ceea ce privește țările terțe, vom continua lucrările pe marginea directivei pentru uh, cardul albastru, pentru lucrătorii înalt calificați și, de asemenea, pentru politicile în domeniul vizelor. Alături de Comisie și de SEAE, președinția noastră va urma uh, acordurile de parteneriat cu țările terțe. S-au făcut deja multe în ceea ce privește pacturile pentru migrație cu cinci țări prioritare, deși e adevărat că mai sunt multe eforturi de făcut. Noi încercăm să lucrăm mai departe cu Libia și cu alte țări din nordul Africii pentru a întări rolul lor drept parteneri în gestionarea migrației. Și pentru că acordăm o atenție deosebită dimensiunii externe a migrației, președinția va da urmare eh, summitului de la Valeta din noiembrie, urmând să avem o întâlnire la Valeta în februarie 2017. Summitul de la Valeta a reprezentat un exemplu foarte bun de cooperare și trebuie să continuăm această muncă cu partenerii noștri. Declarația uh, UE-Turcia este un alt element esențial și, deși fluxul pe această rută a crescut, el nu a fost blocat complet. De aceea trebuie să continuăm cooperarea pentru ca acordurile la care am ajuns să fie respectate. O abordare globală a migrației se referă și la frontierele noastre. UE a făcut eforturi deosebite în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe împreună. Importanța acestora a crescut, ținând cont și de uh, nevoile de securitate. De aceea trebuie să menținem echilibru între securitate și trecerile uh, Uh, facilitate la frontieră. Vom continua uh, să lucrăm uh, pe marginea eforturilor făcute de trioul de președinții și vom face eforturi pentru a merge mai departe în ceea ce privește sistemul de intrare și ieșire. Consiliul European, în luna decembrie, a cerut brațului colegiuitor să-și dea acordul asupra acestui sistem de intrare și ieșire până în iunie 2017. Așteptăm cu nerăbdare negocierile cu Parlamentul European pe această temă. Consiliul a cerut de asemenea să se ajungă și la un acord în ceea ce privește ETIAS, sistemul de intrare în Uniunea Europeană până în 2007, sfârșitul 2017. Și aceasta pentru a acoperi lacunele existente în ceea ce privește sistemul de vize. ETIAS va fi întărit cu politici de gestionare la frontiere crescute și cu mai mare securitate. Președinția și-a stabilit uh, un obiectiv ambițios, și anume acela de a avea un acord uh, până la sfârșitul lui iunie 2017 și sperăm ca negocierile cu Parlamentul European să înceapă ulterior uh, în a doua parte a anului 2017. Ultimele propuneri în ceea ce privește sistemul de informații Schengen vor acorda prioritate pentru utilizarea sistemului în lupta terorism, împotriva terorismului. Amenințarea reprezentată de terorism și, prin urmare, amenințarea la adresa securității cetățenilor noștri, așa cum am văzut-o în ultimii ani, este o adevărată realitate și lupta împotriva acestei amenințări este o prioritate pentru noi. Trebuie să recunoaștem că profilul teroriștilor s-a schimbat în ultimii ani, și există acum uh, o provocare multifacetică pentru care avem nevoie de răspunsuri pe măsură. Iată de ce vom acorda importanță deosebită implementării strategiei renoite de securitate și foi de parcurs pentru a întări schimbul de informații și managementul de informații. Vom vedea de asemenea care sunt uh, rezultatele grupului la nivel înalt de experți uh, în ceea ce privește schimbul de date și interoperabilitate și vom introduce aceste rezultate în structurile Consiliului pentru a întări securitatea cetățenilor noștri și pentru a avea Europa mai sigură. Vom duce mai departe și dezbaterea în, legă, în legătură cu lupta împotriva criminalității organizate. Vom avea un adevărat ciclu de politici referitoare la crimele, delictele grave și criminalitatea organizată, urmând uh, lucrările pe care le-am făcut în ultimii patru ani și dezbătând uh, prioritățile în acest domeniu pentru următorii patru ani, pentru următorul ciclu de politici vom reuși să facem uh, progrese în uh, aceste domenii foarte dificile doar dacă vom avea susținerea statelor membre și dacă vom avea o cooperare foarte bună la nivel interinstituțional. De aceea așteptăm să lucrăm alături de dumneavoastră pentru a face progrese la toate aceste aspecte, în interesul cetățenilor noștri și a Uniunii în general. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și eu și acum, domnule Bonici, aș vrea să vă rog să respectați cele 10 minute pe care le aveți la dispoziție pentru că un număr foarte mare de colegi doresc să intervină cu întrebări. De aceea v-aș ruga insistent să încercați să respectați acest timp de vorbire. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Moraes. O să încerc să nu depășesc timpul care mi-a fost uh, alocat. Sunt onorat. Atât eu cât și domnul Abela, de fapt cu toții suntem extrem de onorați de prezența noastră aici. Știți bine că pentru a pregăti președinția am uh, activat de multă vreme încoace. Ne bucurăm că ne găsim astăzi în fața Parlamentului European. Nu spun asta în mod uh, formal. Chiar cred că Parlamentul European reprezintă acea instituție care întruchipează democrația. Și suntem uh, în situația de a da socoteala Parlamentului de multe ori suntem implicați în dosare tehnice care parcă nu vizează direct viața cetățenilor. Pe de altă parte, suntem obligați să respectăm, să răspundem cetățenilor noștri cum că ce facem noi aici chiar are impact asupra lor, asupra vieților. Discutăm astăzi chestiuni de afaceri interne și de justiție. Acestea pot uh, să ne dezbine sau să avem imagini, viziuni diferite. Pe de altă parte, oricum, ce e important este ca cetățenii noștri să-și vadă viața îmbunătățită. Acest domeniu, pe care îl cunosc ca și jurist, consider că este un domeniu esențial pentru valorile noastre democratice, când vine vorba de libertate, egalitate, stat de drept și drepturi ale omului, care sunt consfințite și prin tratatele noastre. Ele sunt comune statelor noastre membre într-o societate bazată pe toleranță, pe solidaritate, pe pluralism. Nu trebuie ca aceste valori și aceste progrese să fie considerate ca garantate odată pentru totdeauna. Încă o dată, Malta preia președinția UE, ideea fiind de a contribui la consolidarea Uniunii Europene, aprofundarea integrării acesteia printr-o operare mai strânsă, respectând diferențele noastre, dar profitând de această oportunitate de a fi președinte al Uniunii Europene, cunoscând însă și problemele. În orice caz, țara noastră întotdeauna a fost un, o puntă, o punte uh, între națiuni, uh, națiuni europene și reprezintă un adevărat uh, creuzet cultural și lingvistic. Este clar că Malta asta își dorește să reunească, să găsească puncte comune între colegiitori. Iată spiritul în care demarează președinția maldeză și astfel ne va concentra pe o serie de dosare importante pe care vreau să vi le prezint în această dimineață. Prima noastră prioritate, în mod cât se poate clar, de clar, este aceea de a face cât mai multe progrese posibil Asta înseamnă că avem mult de lucru în continuare. Noi vom încerca să menținem cetățeanul în centrul atenției noastre. Avem propuneri legate de înființarea EPO, Procurorul European, apoi de directiva PIF legată de protecția intereselor uh, financiare europene, precum și un alt document uh, de acest gen sunt extrem de pertinente. Titlurile poate nu sunt foarte interesante, dar ele sunt extrem de importante pentru toată societatea noastră. Iată cum vom dori noi să procedăm pe aceste propuneri, să progresăm cât mai mult. Așa cum s-a spus, la EPO deja s-a ajuns uh, la un acord aproape total cu excepția unor mici detalii care rămân uh, deschise anul acesta. Câteva state membre, pe de altă parte, au spus că nu doresc să intre în acest sistem al procurorului european. Parlamentul va trebui să-și dea consensul după ce va avea loc vot la Consiliu. Iar dacă nu există unanimitate la Consiliu, tratatul permite ca cel puțin 9 state membre să îmbrățișeze această idee și să o resupună Consiliul European. Dacă nu se ajunge la un acord, se poate uh, avea o cooperare sporită în lumina articolului 36 din TFUE. Vreau să vă spun că da, avem 9 state membre care sunt gata să participe, dar Uh, da, probabil că se va întâmpla acest lucru pentru că discuțiile sunt destul de avansate. Vom menține contact strâns cu Parlamentul pentru a uh, comunica acestuia ce se petrece la Consiliu. Președinția noastră dorește să aibă și o conferință sau conferințe pe plan național legate de înființarea acestui oficiu al Procurorului European, pentru că noi uh, Considerăm că aceasta este o prioritate pentru președinția noastră. În ceea ce privește proiectul de regulament Eurojust, Consiliul se apropie de finalizarea discuțiilor pe acest uh, proiect de regulament și, uh, de fapt, uh, s-a întâmplat asta deja în timpul președinției Lituani, letone, în martie 2015. După această fază vom intra în discuții cu Parlamentul European. Asta e intenția noastră. Lupta împotriva terorismului este o prioritate și o mare provocare. Directiva privind uh, combaterea terorismului sperăm că va avea sorți de izbândă și că vom avea un acord. Ne dorim să combatem uh, finanțarea activităților teroriste și, de asemenea, să legăm aceasta și de spălarea de bani, caracterul penal acestor infracțiuni. Discuțiile au început deja aici și bineînțeles că dorim să avem și o recunoaștere reciprocă a înghețării uh, bunurilor și conturilor uh, oculte. Cât privește sistemul european uh, de infracțiuni penale, Consiliul a propus țara acestuia ca metodă de lucru în continuare. De asemenea, ne vom concentra pe dovezile electronice sau probe electronice. De asemenea, chiar în această dimineață am aflat că s-a ajuns la un acord între Consiliu și Parlament în ceea ce privește mecan- revizuirea mecanismului de suspendare, care mă refer la vize și aici era prima etapă într-un uh, proces de liberalizare a vizelor. Ne bucurăm de asemenea că s-a întâmplat acest lucru și cu Georgia, vizele pentru Georgia. Noi ne vom concentra pe acest domeniu și în legătură cu Ucraina, în strânsă legătură cu Parlamentul European, monitorizând în continuare și ce se întâmplă cu țări precum Uh, Kosovo sau Turcia, pentru ca acestea să-și finalizeze planurile de liberalizare ale vizelor. Pe de altă parte, știți bine că președinția slovacă a făcut o monitorizare a dialogului pe care noi l-am, uh, îl avem cu uh, țări precum Turcia sprijinim și noi și uh, considerăm că acest dialog trebuie să continue la dialog. El trebuie să fie bine pregătit. Și sperăm că lucrurile vor merge cât mai repede posibil. Bineînțeles, Consiliul, Parlamentul, Comisia au aceleași scopuri, și anume ca să avem statul de drept uh, consolidat, consfințit ca și valoare în toate statele membre. Contăm pe sprijinul dumneavoastră, poate că nu suntem întotdeauna de acord, dar sunt convins că împreună putem să facem progrese semnificative pentru cetățenii noștri, pentru IMM-urile noastre, pentru societatea noastră, ca să arătăm Europei că, într-adevăr, Europa contează în viața lor. Și atunci vreau să spun că suntem hotărâți să fim un fel de mediatori onești, honest broker. Este un rol pe care ni l-am asumat și în trecut, dorim să facem asta și în continuare pentru a îndeplini strategi strategia prioritară de pe agenda noastră de lucru și asta, bineînțeles, în cooperare de plină cu Parlamentul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Penici. Mulțumesc ambilor miniștri, de altfel. Știu cât de serioase sunt uh, pregătirile pe care le, uh, le-ați avut uh, înainte de începutul președinției malteze și, dragi colegi, um, vreau să invit pe doamna Gal să fie președinte, trebuie să mă duc la o conferința președinților extraordinară, președinții de comisii, um, dar, oricum, începem discuția cu coordonatorii. Vă rog să nu depășiți două minute. Am notat totul pe listă. Doamna Gal are lista. Doamna Mețola are prima cuvântul și, bineînțeles, o invit pe doamna Gal ca să vină la președinție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, domnilor miniștri. Suntem mândri de Malta astăzi și ne bucurăm că și cetățenii noștri astăzi uh, contribuie la succesul Europei. Mă gândesc aici la uh, toate problemele istorice pe care le-am avut pentru a ajunge până în acest moment. În ce privește reforma regulamentului Dublin, sunteți bucuroși de ce a propus Comisia și doriți să vă alăturați Parlamentului pentru Europa Solidarității și Securității, așa cum ați indicat în discursul dumneavoastră, cu răspundere partajată a statelor membre și apoi ce se va întâmpla cu minorii neînsoțiți în speță. Domnule Binici, ce se întâmplă cu dosarul cu procurorul european? Puteți intra oare în detalii? Ce direcție va lua acest dosar în timpul președinției malteze? Și apoi, avem scandalul Panama Papers și e clar că în Malta problema corupției este foarte preocupantă. preocupantă. Și atunci vă întreb ce veți face în timpul președinției malteze pentru a răspunde acestor îngrijorări legitime ale cetățenilor maltezi și europeni. Mulțumesc, doamna Zipan. Thank you very much. First of all, I would... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Vreau să adaug câte ceva în legătură cu politica de migrație, în legătură cu responsabilitate și solidaritate. Noi dorim să știm din partea predenției malteze mai multe despre cum va proceda pentru a atrage de partea sa mai multe state membre în acest demers. Este destul de cinic faptul că anumite state membre nu spun că nu preiau migranți, dar de fapt creează niște condiții de viață migranților astfel încât ei să nu aibă dorința de a veni acolo. Ce se întâmplă cu acești migranți care nu au posibilitatea de a munci în aceste țări, dar nu au condiții bune? Bineînțeles că ei vor pleca de acolo. Pe de altă parte, vorbim despre un nou sistem de azil, vorbim despre uh, sancțiuni împotriva migranților care doresc să plece în altă țară față de cea unde au fost uh, trimiși. Avem și situații în care migranții, refugiații mor în Europa, în gheață, de frig, locuiesc în containere de șantieri fără încălzire. Nu vorbim despre țări din lumea treia, vorbim despre Uniunea Europeană. Și Știm foarte bine că situația economică din țările europene diferă, deci de la o țară la alta. Știm asta. Însă, este oare așa de greu, este oare imposibil să ne punem de acord asupra unui minim de demnitate care să fie acordată acestor oameni care vin în Europa? Nu e vorba de directive și regulamente. Care este strategia dumneavoastră politică pentru a atrage mai multe state membre în aceste acțiuni? pentru ca ei să respecte niște principii minime și niște standarde minime umanitare cât privește cooperarea cu țările terțe. Sunt de acord că aceasta este necesară. Aș dori să aud mai multe de la dumneavoastră în legătură cu criteriile care pot să fie discutate cu țările terțe și ce fel de cooperare vă doriți și cum se va întâmpla pentru ca să faceți astfel încât țările de origine să-și ia înapoi cetățenii care nu au dreptul la azil pe teritoriul țărilor UE. Cât privește procurorul european și ca să mă refer la întrebarea Robertei Metzola, cred că știți deja că noi ne dorim să avem uh, astfel de procuror european aici la Parlament, dar ce se întâmplă? Să creăm o organizație, o agenție în plus, dacă care să fie eventual inutilă. Nu știu cât de optimistă pot să fiu, dar trebuie să convingem statele membre că Procurul European reprezintă o plus valoare față de birourile uh, procuraturii din țările lor. Doamna Wikström, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc domnilor miniștri pentru că sunt aici astăzi împreună cu noi. Mulțumesc uh, și pentru toate ideile pe care le-am auzit aici și bănuiesc că asta cumva anticipează discuțiile noastre în continuare. Malta pe care o felicit, a preluat președinția într-un moment extrem de delicat al Uniunii Europene. Uh, acum uh, suntem destul de entuziaști. Considerăm că Malta poate să fie o ocazie, o oportunitate pentru a încerca să schimbăm sistemul comun de azil european care este atât de uh, necesar. Cetățenii europeni așteaptă asta din partea noastră. Noi așteptăm asta de la dumneavoastră Apreciem eforturile și hotărârea pe care le-ați le-ați menționat aici. Așa cum au spus colegii, situația refugiaților. Uh, nu vreau să repet ce a spus numai ce Birgit în ceea ce privește nevoia de a îi ajuta pe migranți cât mai mult posibil, de a ajuta să se integreze pentru a preveni și acele mișcări secundare, care este o mare bătaie de cap în propunerile noastre de altfel. Dar mai sunt și alte chestiuni, sistemul de partajare a datelor Schengen, SIS, de exemplu. Și sinceră să fiu, zona Schengen este un subiect cât se poate de delicat și asta nu de ieri, de azi, de ani de zile, noi la Parlamentul European am atras atenția asupra unui alt aspect. E vorba de programul din Malta, Cash for Passport, programul individual de investiții, pașaport maltez pentru cine investește în Malta și apoi liber în zona Schengen. Știm bine că este o chestiune cât se poate de sensibilă. Mai bine de 700 de cetățeni au primit cetățenia europeană de la Malta în schimbul unor donații și investiții în Malta majoritatea sunt uh, cetățeni din fosta Uniune Sovietică și din Orientul Mijlocim. Și acum avem o altă schemă uh, pentru cetățenii uh, chinezi care investesc în Malta. Noi vorbim acum despre migrație, despre refugiați și despre faptul că există oameni care doresc să vină în Europa ca să poată să supraviețuiască. Mi se pare destul de paradoxal ce se întâmplă în Malta nu vă arătăm cu degetul, dar vreau să înțelegem cum puteți să continuați cu aceste scheme când vedem că există oameni chiar, care chiar au nevoie să aibă acces la Europa, la siguranța europeană pentru a uh, supraviețui, pentru a avea o șansă în viață. Poate că nu e o prioritate să dăm astfel de șanse uh, uh, unor uh, bogătași din fosta Uniune Sovietică sau din China. Mă scuzați că spun asta, dar trebuie să, trebuie să vă spun și m-aș întoarce la prioritățile pentru președinția malteză. Suntem foarte uh, atenți și dornici să vedem ce veți face pe sistemul de azil și pe Dublin. Contez pe dumneavoastră pentru a face aceste lucruri, bineînțeles și pentru sistemul Schengen SIS și, bineînțeles, mă gândesc că va trebui neapărat să avem schimburi de vederi informale și formale pe acest subiect. Doamna Harris. Ja, vielen Dank. Um, zunächst... Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să vă urez mult succes uh, dumneavoastră, președinției dumneavoastră și, uh, sincer, uh, vă spun că noi ne punem mari speranțe în președinția dumneavoastră Uh, sperăm să continuați și chiar să finalizați dosare foarte importante pentru noi. Uh, sperăm să fiți eficienți, dar în orice caz noi vă asigurăm de sprijinul nostru. Prima întrebare se referă, bineînțeles, la politica de migrație și de azil. Uh, ați spus și ați scris că ar trebui să existe o politică solidară care se bazeze pe statele membre. Unii au spus, s-a spus foarte multe despre migranți. Uh, aș dori să ne spuneți cum arată poziția dumneavoastră în ceea ce privește Dublin. Uh, cum arată dezbaterea de la Consiliu? Există o propunere. Uh, Comisia a prezentat această propunere în mod Uh, echilibrată, prietenoasă, spunem, știm că sunt și dezbateri în statele membre în legătură cu această propunere de regulament, dar aș dori să știu care este situația concretă de la Consiliu și cum intenționați să continuați în relația cu statele membre, pentru că unele au refuzat să, iau uh, migran- să ia migranți. A doua întrebare. Uh, Spuneați că vre, doriți să sprijiniți Italia și Grecia. Sigur, și noi sprijinim aceste, această abordare în politica de migrație. Ambele țări trebuie să fie sprijinite, uh, dar mm, aș dori să ne spuneți, de fapt, cum intenționați să sprijiniți, pentru că știți că acordul cu Turcia nu funcționează uh, mm, uh, cum ar trebui nu este eficient uh, în forma sa actuală, uh, nu știu cum va, cum va evolua, dacă va evolua, iar Italia și uh, Grecia au mari probleme în adăpostirea acestor, acestor migranți, mai ales Grecia. Germania chiar astăzi a anunțat că intenționează să trimită înapoi migranți în Grecia. E un proiect în curs. Uh, Vă dați seama că dacă o țară precum Germania uh, trimite înapoi migranți care fac parte din sistemul Dublin, trebuie să criticăm situația. Și apoi, tot în acest context al politicii de migranți, uh, Există tot felul de acorduri, mă gândesc la uh, acordul de la Valeta cu statele africane. Sunteți ca și grupul meu de părere că cu țările care uh, susțin dictaturi, uh, precum Sudanul, de exemplu, uh, nu ar trebui să aibă, să facă parte din aceste acorduri pentru uh, returnare. Sau, după părerea dumneavoastră, nu contează. M-ar interesa totuși această poziție, pentru că Uh, aș vrea să știu uh, dacă negociem și cu regimuri dictatoriale, de, exemplu. Și apoi o ultimă întrebare care nu are de-a face cu migranții, ci cu măsurile de securitate pentru a combate terorismul. Comisarul pentru Securitate ne-a promis de mai multe ori că va, va, va exista o evaluare a măsurilor existente uh, în acest domeniu, la nivel european. Deci că toate aceste măsuri vor face obiectul unui control în viitor ce se va întâmpla în timpul președinției dumneavoastră în acest domeniu? Va exista un astfel de bilanț al măsurilor existente pentru combaterea terorismului? Deci pentru a consolida securitatea internă. Care este planul dumneavoastră în acest domeniu? Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog să nu depășiți uh, două minute, pentru că dacă nu, colegii nu vor putea să intervină. Doamna Sargentini, acum. Mulțumesc, președinte. Bun venit uh, președinției malteze a Uniunii Europene. În ultimii ani, de mai multe ori, am uh, discutat cu dumneavoastră, domnule Abela, Uh, pe chestiuni legate de migrație și de azil. Și ce mă surprinde astăzi este că conversațiile pe care le-am avut mi s-au părut pe atunci foarte rodnice, foarte fructuoase, dar ce spuneți astăzi mi se pare un discurs pe care l-ar fi putut uh, rosti chiar președinția slovacă, ceea ce mă surprinde, vă spun sincer. Uh, propunerile pe masa de lucru cu privire la azil și la migrație din partea Comisiei sunt regresiste. Cred că partea progresistă și sunteți și socialdemocrații dumneavoastră vă uh, consider aici, de, în tabăra noastră. Noi încercăm să nu răutățim lucrurile, nu încercăm să îmbunătățim situația, dar încercăm să nu o înrăutățim și uh, spuneți că ar trebui să controlăm mai bine frontierele, să uh, uh, accelerăm returnările, dar nu vorbim de, seculi- de solidaritate. Ori dumneavoastră, care vă aflați atât de aproape de Africa, în Mediterană, știți că uh, noi nu vorbim despre factori de tip uh, pul, ci de factori de tip puș și controlul la frontiere nu îi oprește pe refugiați. Partea cea mai mare din uh, Mediterană e marea dumneavoastră. Dumneavoastră controlați acestea etape teritoriale și dumneavoastră îi salvați pe migrați. Dar propunerile actuale vizează doar Europa continentală, în special, cu control uh, făcute de țări care nu au uh, ieșire la mare uh, măsurile secundare nu sunt de competența dumneavoastră. Eu nu mă aștept din partea dumneavoastră să veniți cu măsuri de protecție pentru Europa Centrală și de Est sau de Europa de Nord acesta face obiectul lor. Am putea discuta, de exemplu, despre controlele la frontiere și felul în care ele influențează rute periculoase care face ca controlul dumneavoastră să fie și mai solicitant și mai greu de făcut. Din perspectivă social-democratică, din partea unui ministru, din partea unui stat insular, atât de aproape de Africa, mi-aș dori sau aștepta o dezbatere sau o propunere care vorbește și de solidaritate europeană. Dacă veți continua doar cu uh, legislația pe care ne-o propuneți, nu veți constata nici îmbunătățiri în Malta și nicăieri. Și vă rog să vă gândiți, nu vorbim aici de chestiuni de uh, detaliu, de chichițe. Nu, e vorba de abordarea generală uh, a crizei generale, a crizei migrației. Am văzut că sunt 14-15 grade în Malta. Har Domnului că nu e zăpadă, dar dacă ne gândim că va ninge în Grecia, spuneți că ar trebui să sprijinim acordul cu Turcia. Nu, nu cred că e o idee bună. Vor muri oamenii de frig în zăpadă. Și, în fine, domnule președinte, eu sunt uh, raportor pentru directiva privind uh, combaterea spălării banilor. Pentru mine e un subiect foarte important și mă deranjează faptul că Malta constant Ehm, eh, e de acord să evite eh, fiscalitatea, acceptă chiar eh, scandale de corupție. Noi nu cred că dăm o imagine pozitivă noi Europa când continuăm să procedăm astfel. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Sargentini. Terminăm cu coordonatorii și începem acum cu intervențiile colegilor, chiar imediat, după care voi da cuvântul domnilor miniștri. Sperăm să câștigăm și ceva timp dar voi citi lista colegilor care au cerut cuvântul și închid uh, cu această ocazie și lista. Mrs. Dale, Mr. Coelho, Mr. Lopez Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienger, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovski, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you... Și aș dori să vă rog să Uh, nu depășiți un minut, un minut și jumătate, pentru că dacă nu vom avea uh, timp pentru răspunsuri, ceea ce e foarte important totuși. Să-i ascultăm pe domnii miniștri ce au de răspuns la întrebările noastre. Deci, doamna Holmeier, în primul rând. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, uh, domnilor miniștri Uh, în ce privește cele spuse de doamna uh, Sargentini, eu sunt convinsă că uh, împreună trebuie să găsim soluții cu țările africane. Trebuie să cooperăm cu aceste țări, însă întrebarea mea este, când avem acest acord de returnare, Uh, după părerea mea, e vorba despre o combinație uh, a ajutorului pentru țările sau regiunile, uh, satele din care vin aceste persoane, pentru că nu toate vin din țări în care e război sau în care se încalcă drepturile omului. Deci să avem uh, programe de sprijin uh, pentru reintegrarea acestor persoane, pentru sprijinirea acestor regiuni, a comunităților locale. Și aici uh, astfel de programe pot juca un rol important și aici vorbiți, deci contribuția dumneavoastră poate fi foarte pozitivă. Deci încă o dată sprijinul pentru regiuni. V-ați gândit la această opțiune, președinția dumneavoastră și apoi m-ar mai întreba un aspect. Există tot mai multe probleme în ce privește schimbul de date Uh, am, uh, în noua directivă privind uh, terorismul, statele membre s-au obligat să facă schimb de date și pentru a preveni atentatele teroriste, deci un schimb timpuriu. Președinția dumneavoastră intenționează să adopte măsuri în acest domeniu pentru a obține, pentru a obține pași înainte. Mulțumesc, doamna Dalia, acum. Mulțumesc foarte mult Doamnă președinte, aș dori și eu să mulțumesc celor doi uh, miniștri, stimați uh, eurodeputați, uh, știți cu toții cât de important este pentru țara noastră. Eu vin din Malta, deși țara noastră este o țară mică, e o insulă mică, noi luăm foarte în serios această președinție. Câteva întrebări legate de portofoliile dumneavoastră. În primul rând, o întrebare adresată domnului Abela. Ați menționat solidaritatea în domeniul migrației. Aș dori să știu uh, în detaliu care sunt prioritățile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește uh, relocarea a 60.000 de migranți din Italia și din Grecia. Cum vor fi împărțiți acești migranți? După cum știți, uh, cifrele în acest domeniu sunt foarte reduse și foarte repede vom atinge, de fapt, acest prag de 60.000 de migranți ceea ce va duce la probleme, va crea probleme imense. Și o consecință va fi și faptul că, practic, nu va exista niciun fel de solidaritate reală. Noi considerăm că solidaritatea este foarte importantă pentru Malta. Președinția malteză Aș dori să știu cum intenționează să abordeze deci această, această temă a uh, realocării, a împărțirii. și cum se va asigura că acest plan de realocare va fi cu adevărat pus în aplicare? Apoi o întrebare pentru domnul ministru Bonici în legătură cu regulamentul Bruxelles II, mai ales în ceea ce privește drepturile copiilor și problema conflictului juridic potențial între dreptul familiei uh, din uh, diverse state membre. când părinții, de exemplu, sunt uh, uh, despărțiți de copii și când trăiesc în țări diferite, cum intenționează președinția malteză să uh, dea un imbold acest regulament Bruxelles, Bruxelles 2 și cum intenționează să propună o reformare pentru acest regulament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Lopez Alichilar, mulțumesc Uh, domnul Coelho, îmi cer scuze. După cum știți, securitatea este foarte importantă pentru cetățenii noștri. Atentatul de la Berlin este un exemplu tragic uh, foarte recent. Trebuie să sporim uh, încrederea reciprocă între autoritățile de punere în aplicare a legii și pasta de, costa de pază. avem uh, această bază de date europeană care este foarte performantă, dar cred că poate să fie îmbunătățită pentru a obține rezultate rapide uh, pentru autorități și mai multă securitate, în fine, pentru cetățeni. În lunile următoare vom discuta uh, baza de temeiul juridic pentru SIS 2. Trebuie să garantăm un nivel mai sporit de protecție a datelor, asigurându-ne că avem o mai bună calitate a datelor și un schimb mai uh, eficient. Trebuie să ne asigurăm că uh, îi uh, identificăm pe cei care pregătesc atentate teroriste pentru că SIS-2 este cel mai bun sistem de a ne pregăti, de, de a ne uh, păzi uh, granițele. Deci întrebarea mea este cum va aborda Uh, această, uh, această problemă. Apoi va începe trilogul pentru Agenția Europeană pentru Azil. Parlamentul European își dorește o agenție puternică cu consecințe pentru cei care nu respectă uh, sistemul european comun de azil. Care sunt propunerile dumneavoastră în acest sens? Sperăm să contăm pe dumneavoastră să nu lăsați acest dosar doar la nivelul miniștrilor și a statelor membre. Uh, domnul Lopez Aguilar, uh, mulțumesc domnilor miniștri pentru prezență, mulțum, vă urez și eu mult succes pentru următoarele șase luni. Sunt sigur că vom uh, uh, coopera foarte bine, comisia noastră este plină de uh, bunăvoință în ce vă privește. Ați făcut o observație foarte importantă în ceea ce privește prioritățile în domeniul uh, politicii de migrație, a sistemului de azil. Și în acest sens, Cred că valoarea adăugată pe care o puteți aduce dumneavoastră e că reprezentați o țară care pentru prima dată este la președinția Uniunii Europene și sunteți și o țară care a suferit uh, foarte mult. Ați trecut prin vremuri tulburi, mai ales în domeniul politicii uh, azilului și a migrației și totuși să ne gândim că vorbim de o țară care a aderat recent la Uniunea Europeană și deci nu vă confruntați cu tendințe eurofobe sau eurosceptice. Și mai sunteți și privilegiați din acest punct de vedere la Consiliu. Deci puteți uh, face uh, o schimbare la Consiliu. care știm cât de greu abordează problemele uh, tactice și strategice de migrație și de azil. Uh, din perspectiva Parlamentului European, noi încercăm să dăm uh, marjă de manevră Consiliului, dar Consiliul nu dorește să finalizeze acest sistem de azil. Asta este părerea noastră. Punerea în aplicare a deciziilor pe care Consiliul le-a adoptat până acum, în uh, etapele succesive ale crizei refugiaților, de fiecare dată am discutat uh, cu președințiile succesive. Acordul privind vizele uh, e blocat la Consiliu. Nu există nicio disponibilitate de compromis pentru vizele umanitare. Eu cred că aveți această șansă enormă, oportunitate. Sigur, ținând cont și de perspectiva dumneavoastră europeană, angajamentul dumneavoastră european. dar și experienței dumneavoastră în domeniul migrației și azilului. Deci puteți schimba radical situația la Consiliu. Deci doream să vă prezint așteptările mele, care sunt foarte ridicate în ce vă privește. Sper să deblocați situația de la Consiliu și sperăm ca codul pentru vize să fie finalizat, inclusiv din punct de vedere juridic. Să permitem și vizelor umanitare, umanitare să existe. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezență. Aș dori să vă adresez două întrebări uh, uh, scurte și să fac două remarce scurte. Domnule Abela, tot ce a spus în ce privește migrația este foarte important. Faptul că migrația reprezintă o prioritate în timpul președinției malteze pentru dumneavoastră mi se pare important. Dar va trebui să mai discutăm două subiecte importante. În primul rând, chestiunea integrării știți că este sau ar trebui să fie o parte integrantă a pachetului sau a sistemului um, de european de azil și de migrație. Bineînțeles că integrarea, știu, este o chestiune de competența statelor membre, dar totuși cred că am avea nevoie de un cadru european pentru integrarea migrațiilor și a refugiaților. Aș dori să știu ce părere aveți despre această posibilitate de a avea un uh, sistem european de integrare socială? E prima întrebare. A doua întrebare. Uh, în ceea ce privește radicalizarea tot mai mare în multe state din uh, Uniunea Europeană. Aveți uh, planuri, proiecte concrete pentru a uh, contracara această tendință de radicalizare în tinerii sau în migranții de a doua sau a treia generație din Uniunea Europeană? Și, în fine, ultima observație, eu în calitate de raportor pentru Agenția Europeană de uh, Azil, vă pot spune că noi suntem pregătiți în gata de negociere și sperăm să uh, putem continua această negociere în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, welcome, Minister, and, uh... Doamna Gomes, bună ziua, uh, domnilor miniștri și vă urez succes pentru președinția malteză. S-a vorbit deja despre Panama Papers, nu e vorba aici doar despre corupție, ci e vorba și de credibilitatea noastră. S-a spus, uh, de exemplu, despre un ministru care ar fi fost uh, implicat în acest scandal și nu s-a făcut nicio anchetă, nici vorbă să și prezinte demisia. Uh, deci e vorba de o problemă nu doar pentru credibilitatea dumneavoastră, ci pentru toți. Însă această chestiune se referă și la întregul sistem, pentru că se acoperă uh, delicte ale oligarhilor și delicte de terorism. Uh, noi vorbim acum despre o directivă pentru a lupta împotriva spălării de bani, de asemenea ne ocupăm de finanțarea terorismului, cea de-a cincea directivă și spăr ca aceste directive să fie încheiate în timpul președinției dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă vă luați angajamentul în acest sens, dacă sunteți de acord să avem o listă neagră uh, cu paradisurile fiscale, așa cum a propus Comisia, pentru a lupta cu adevărat împotriva spălării de bani, pentru a lupta împotriva celor structuri din Rusia, de exemplu, care se pare că sunt foarte comune chiar și în țara dumneavoastră. Și un alt uh, fenomen care are de-a face cu uh, azilul este integritatea sistemului Schengen și lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului chiar. Uh, aceste uh, programe individuale de investiții, uh, care sunt foarte populare și țara mea, în Portugalia, avem aceleași sisteme. Și vreau să vă întreb dacă veți uh, face ca Comisia să ancheteze aceste scheme, aceste programe, pentru că e clar că sunt probleme. Și nu e vorba doar de o problemă morală, pentru că ne gândim aici la faptul că am putea preveni uh, refugiații să nu mai vină aici, refugiați care ar avea nevoie de ajutor, ci E vorba de o problemă pentru securitatea noastră, pentru că astfel de programe sunt utilizate de uh, rețele de uh, criminalitate organizată. Aceasta le permite oamenilor să obțină uh, vize și să obțină acest statut IPP. Uh, și nu-i vorba aici doar de protecția datelor, așa cum spun autoritățile portugheze, ci de probleme pe care le menționează chiar, uh, chiar Europolul. Uh, și să vedem uh, ce s-a întâmplat în anul 2015-2016, să facem uh, controle asupra acestor date și să vedem dacă sunt probleme sau nu cu aceste liste. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna, doamna Chienghe. Grație. Mulțumesc. Și eu vreau să urez mult succes uh, președinției malteze, prima de acest gen. Și mă bucur că sunteți aici, mă bucur de ce am auzit aici și știu că în trecut uh, am colaborat foarte bine și sper că și în timpul acestei președinții vom putea să avem același gen de cooperare, de colaborare. Vă mulțumesc și pentru spiritul de disponibilitate pe care uh, l-ați demonstrat uh, în ceea ce privește EAZO atunci când am efectuat o emisiune a LIBE și apoi în legătură cu dosarul ACP, Africa, Caraibe, Pacific, care pentru prima dată va fi uh, deschis uh, în președinția malteză în legătură cu migrația. Eu vreau să adresez o întrebare domnului ministru Abela. Domnule ministru, dumneavoastră ați lăudat munca depusă de Parlament și ați vorbit despre o abordare holistică a fenomenului migratoriu, care nu este o vorbă goală, ci ideea este de a avea o metodologie pentru a gestiona așa cum trebuie fluxurile migratorii. Și mi-aș dori ca asta chiar să se aplice și să se vadă asta din timpul președinției. Și știm bine și avem încredere în sensibilitatea dumneavoastră politică. Și știm că vă confruntați cu, știm dumneavoastră, cu problema de lipsă de solidaritate. Este foarte clar că noi avem o serie de țări în sudul Europei de unde venim și noi și dumneavoastră. Contăm pe această sensibilitate partajată pentru a face să progresăm uh, în continuare. Vreau să vă întreb, v-ați pune accentul într-adevăr pe principiul solidarității de care ați vorbit? Ce se va întâmpla cu regulamentul uh, de la Dublin? Ar trebui el să o ia pe această cale? Ce credeți de criteriile legate de țara de intrare? Și mai ales, ce propuneri alternative aveți? Ne veți propune așa ceva? Și apoi, decizia privind relocarea, acel eșec. Cum veți da statelor membre posibilitatea de a, își, de a îndeplini promisiunile? Și apoi, ce se va întâmpla cu o adevărată politică de integrare a migranților de care e nevoie? Cum veți putea respecta în acest caz anumite drepturi minime Uh, sociale. Doamna Grapi. Domnilor miniștri, Vreau să vă felicit și eu pentru preluarea președinției și nu vreau să repet nimic din ce au spus colegii, pentru că sunt de acord, problema migrației și toate subiectele dezbătute și spuse de colegii mei le susțin și eu. Vreau să vă pun două întrebări din uh, altă perspectivă. Ați vorbit în uh, cuvântul dumneavoastră despre proiectul european și despre nevoia de consolidare a Uniunii Europene. Recent am văzut un sondaj privind încrederea cetățenilor uh, Uniunii Europene în Uniunea Europeană și mă bucur că țara mea, România, este pe podium, e pe locul 3, 50% din cetățeni cred în Uniunea Europeană. Întrebarea mea este legată de acest lucru. Nu credeți că ar trebui să preluați, n-am văzut în uh, prioritățile dumneavoastră, rezolvarea acestei probleme, împărțirea în două Europe, Schengen și non-Schengen, reglementăm sistem de ieșire-intrare pentru Schengen. Se vorbește acolo de țări terțe, unde sunt introduse țări care sunt membre în Uniunea Europeană. Ați vorbit despre respectarea tratatelor și uh, uh spun uh, acest lucru pentru că mi se pare că cetățenii din țara mea și din celelalte țări care nu sunt în Schengen sunt discriminați pentru că au altă regulă de circulație în Uh, spațiul uh, Uniunii Europene. Deși uh, România este una din țările cele mai sigure din punct de vedere al terorismului și deși din punct de vedere tehnic suntem pregătiți. Cea de-a doua problemă este legată tot de respectarea tratatelor. Chiar dimineața am văzut o știre că Marea Britanie pune taxe, pune taxe companiilor care angajează migranți, incluzând în migranți și cetățenii europeni. Uh, Uh, vi se pare corect marea britanie este încă uh, uh, membru în uniunea europeană și cred că trebuie să respecte tratatul privind libera circulație a cetățenilor deci și angajarea. cum veți trata această problemă pe mandatul dumneavoastră? vă mulțumesc. Eu, Mrs. Grappini, Mrs. Schlein. Doamna Schlein. Thanks. Mulțumesc. Domnilor ministri, bun venit aici și vă urez uh, succes uh, ținând cont de munca și provocările care vă așteaptă în timpul președinției dumneavoastră. Eu sunt uh, responsabilă pentru reforma regulamentului de la Dublin, pentru grupul meu SD. Și am impresia că atunci când discutăm pe marginea propunerii comisiei care ni se pare uh, insuficientă, uh, Consiliul nu discută um, suficient pe text. În primul rând vreau să salut faptul că ați început uh, această dezbatere uh, pe marginea propunerii și vreau să vă întreb dacă veți continua cu aceasta sau veți continua cu uh, documentul propus de președinția slovacă și anume referitor la solidaritate, care de fapt este modalitatea cea mai bună de a lăsa deoparte orice fel de solidaritate, pentru că aceasta nu poate înlocui responsabilitatea în uh, prioritatea numărul 1 și anume acelea de a avea condiții demne de viață. Deci, uh, la ce fel de convergență lucrați dumneavoastră? Parlamentul a oferit deja multe răspunsuri la întrebările pe care le-ați menționat dumneavoastră în legătură cu cum se poate implementa solidaritatea și responsabilitatea și de multe ori în mandatul acesta, chiar recent uh, în uh, raportul Kenge Mezzola și am cerut un sistem centralizat de responsabilitate între statele membre, depășind uh, criteriile referitoare la prima țară de intrare. Trebuie să mișcăm mai departe dezbaterile și am senzația că la Consiliu din potrivă se merge înapoi se neagă deciziile luate și statele membre nu pot să-și respecte nici măcar angajamentele luate până acum de relocare. Aceasta ne arată că problema nu se referă la numere și la instrumente, ci la lipsa de voință politică. Deci vreau să vă întreb dacă ne veți susține la acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zdehovski. Mulțumesc domnilor miniștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră și pentru faptul că ați venit în fața comisiei noastre. Eu sunt un uh, adevărat susținător uh, și fan al Maltei. Am petrecut multe vacanțe de vară acolo și urmăresc știrile din Malta. Însă, așa cum s-a spus aici, există un lucru care m-a dezamăgit. Anul acesta am vizitat Malta, am văzut centrele de detenție de acolo și uh, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit, pentru că nu eram membru al unei delegații oficiale. Dar atunci când am arătat că sunt eurodeputat, mi s-a permis uh, intrarea în aceste centre de detenție, deci vă mulțumesc pentru acest uh, efort. Însă a existat un lucru care nu mi-a plăcut. Atunci când am uh, văzut ce se întâmplă în știrile din Malta, am văzut uh, că corupția înflorește în țara dumneavoastră și aceasta este o chestiune pe care cred că ar trebui să o abordați. corupția este un fenomen foarte complex și poate că nu vom reuși niciodată să-l eliminăm pe de întregul. Însă, aceasta este o problemă foarte gravă în țara dumneavoastră. Înțeleg foarte bine că sunteți aproape de Sicilia și poate asta are o influență negativă, însă nu despre asta vorbeam să vorbesc astăzi. Vreau să mă refer la cu totul altceva. Dumneavoastră ați vorbit despre planul ambițios pe care îl aveți de a avea adoptată propunerea EPO. Și nu știu dacă au fost chestiuni care au fost dezbătute în timpul președinției slovace, unde noi ne-am manifestat uh, criticile referitoare la competențele neclare, de exemplu, sau la faptul că secretariatul uh, procurorului european va avea același uh, salariu ca și procurorul general din Republica Cehă, de exemplu. Au fost multe elemente critice pe care le-am semnalat și am dori ca aceste critici să fie incluse în propunerea dumneavoastră. O altă întrebare. Veți adopta directiva referitoare la armele de foc. Și știu că a fost adoptată de președinția slovacă și este un text uh, cumplit, este plin de tot felul de uh, prostii, cum ar fi, de exemplu, obligația de a înregistra armele de foc. Vă rog să reevaluați uh, această directivă și să o modificați, pentru că altfel situația va fi, se va ajunge la un adevărat caos în Uniunea Europeană și aceasta se va întoarce împotriva Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Spinelli. Benvenuto al președinte. Bun venit președinției malteze, pe care contez foarte mult. Aș avea câteva întrebări. Una se referă la acordurile de la Valeta, la La Valeta și acordul cu Libia, ce credeți despre trimiterea de fregatele de război uh, uh, italiene ieri în uh, apele teritoriale ale Libiei, care nu au fost acceptate de uh, Parlament? Credeți cumva că există uh, un risc ca lupta împotriva traficanților să fie percepută în această țară ca o intervenție de tip colonial, mai ales din, de către majoritatea italienilor. În ce privește Blue Card, cardul albastru, ce veți face în condițiile în care la Consiliu există o mare rezistență față de propunerile Comisiei? rezistențe față de îmbunătățirile conținute de acest text în ceea ce privește accesul mai ușor la uh, cardul albastru. Ultima întrebare se referă la acordul dintre UE și Turcia și la ceea ce se întâmplă la Lesbos, în Grecia, unde lipsește cu desăvârșire apa, electricitatea, hrana și unde se intenționează trimiterea de către alte țări europene, pe baza Dublin, a încă și mai multor refugiați este vorba nu numai de o simplă greșeală, ci de o adevărată crimă, pentru că încalcă cu desăvârșire dreptul internațional. Vreau să vă întreb ce credeți că se întâmplă cu adevărat în aceste insule elene. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Doamna... Și acum, doamna Jimenez Bestelin, ultima întrebare. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și eu mi-am pus multe speranțe în președinția malteză. Și în uh, acest context de amenințări, de atentate teroriste, dacă ne gândim că terorismul reprezintă o încălcare foarte gravă a drepturilor omului, pentru că se încalcă aici patru drepturi fundamentale, dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la integritate și dreptul la securitate al persoanelor, pentru că teroriștii omoară o persoană, dar seamănă teama în rândul multora. Deci toți suntem victimele terorismului și victimele, practic, uh, sunt uh, cele care sunt uh, uitate de cele mai multe ori. La ceva timp după un atentat nu se mai știe ce se mai întâmplă cu el și situația pentru victimele terorismului este destul de precară la nivel european. De aceea eu aș vrea să promovez și de mult timp încerc acest lucru, o directivă pentru victimele terorismului mi se spune că există deja o directivă pentru victimele diverselor delicte, însă acesta nu au nimic de a face. Este vorba de o altă legislație. Există și o directivă pentru victimele traficului cu persoane, dar asta nu înseamnă că e vorba de aceeași categorie uh, social. Avem nevoie de un instrument specific pentru a ne ocupa de victimele uh, de terorism. Și nu neapărat un uh, regulament, ci o directivă și vă cer susținerea dumneavoastră. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnilor miniștri, uh, foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Uh, vă putem oferi 10 minute pentru răspunsuri și chiar și așa vom fi în întârziere față de programul nostru și uh, cred că uh, 10 minute fiecare dintre dumneavoastră și cred că colegii noștri și întrebările pe care le-au pus merită să le răspundeți. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au adresat întrebări, întrebări foarte pertinente, bineînțeles, pe care mi le-ați adresat, uh, în special mie, atunci când e vorba de domeniul migrației. După cum știți, migrația a fost dezbătută de ceva timp încoace. Acum am ajuns în situația în care recunoaștem faptul că statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acest fenomen. Însă aceasta nu este suficient, trebuie să continuăm dezbaterile noastre, așa cum am spus și în discursul meu introductiv, și uh, elementul esențial aici este cel al solidarității, solidaritatea pe care am menționat-o și la început și care reprezintă numitorul comun pentru a continua aceste dezbateri. Acum, ajungem la diverse aspecte legate de migrație. am spus-o și am reiterat-o astăzi și în mai multe declarații pe care le-am făcut, că avem nevoie de o abordare globală asupra migrației pentru a avea un sistem comun european de azil. Nu trebuie să ne ocupăm doar de o chestiune specifică, ci e nevoie de o abordare globală pe tema migrației. După cum spuneam, solidaritatea este esențială și responsabilitatea și solidaritatea merg mână în mână. Pentru că nu are niciun sens să încercăm să definim solidaritatea. Solidaritatea este solidaritate pur și simplu. Va trebui să continuăm munca pe marginea dezbaterilor care au avut deja loc, inclusiv cele din timpul președinției slovace. Știm că la Consiliu există divergențe de opinii și rolul președinției este tocmai acela de a reduce aceste decalaje pentru a aborda această temă a migrației și tocmai din acest motiv consider că este nevoie de o abordare globală care să țină cont de aspectele uh, și dimensiunea externă și internă a migrației. E clar că a, problema cea mai dezbătută este reforma regulamentului de la Dublin, despre care m-ați întrebat și aici. E clar că e nevoie de reformarea acestui regulament. Pe de altă parte, regulile existente, regulile în vigoare de mulți ani deja, e clar că nu se mai potrivesc uh, contextului de astăzi și gestiunii actuale a migrației, pentru că am avut uh, uh, un flux masiv de migrație și știm de asemenea că uh, ruta prin sudul Mediteranei este cea mai uh, aglomerată, uh, nu doar din punctul de vedere al trecerilor, ci și din punct de vedere al uh, victimelor mortale. Este una din cele mai complicate și migrația e clar că trebuie să aibă o față umană. Dacă uh, dorim să abordăm această temă. Trebuie să ne reamintim de acest lucru pentru a o putea gestiona și pentru a găsi soluții pertinente la nivelul UE. S-a vorbit pe bună dreptate despre relocare și despre deciziile pe care le-au luat statele membre. Aveți dreptate, trebuie să respectăm aceste decizii, pentru că dacă le luăm, trebuie să le și implementăm. Este un adevărat test al credibilității aici pentru statele membre, însă nu numai pentru ele, ci și pentru Uniunea Europeană. De aceea trebuie să continuăm dialogul trebuie să rugăm statele membre să-și țină promisiunile, aceasta fiind esențial pentru găsirea de soluții. Știm că este complicat când statele membre se află sub presiune, așa cum s-a arătat uh, Italia și Grecia au fost uh, statele membre care au fost identificate ca având cel mai mare nevoie de ajutor în trecut. Vom continua munca noastră împreună pe tema migrației și pentru a ajunge la un compromis va fi greu. Recunosc că nu e o sarcină ușoară, în niciun caz, dar va trebui să menținem dialogul politic și principalul element aici este responsabilitatea și solidaritatea. Însă Trebuie să rămânem împreună pentru că direct sau indirect toate statele membre sunt afectate de acest fenomen al migrației. De aceea va trebui să lucrăm în continuare împreună. Există și chestiunea țărilor terțe și a țărilor de tranzit, iar summitul de la Valeta a fost un moment decisiv pentru că uh, liderii africani s-au întâlnit cu cei europeni am căzut de acord asupra unui plan de acțiune care și acesta trebuie să fie implementat. De aceea spuneam uh, la începutul discursului meu că vom avea o întâlnire la nivel înalt uh, în luna februarie anul acesta pentru a vedea care este situația. Și este important să reducem numărul uh, migranților care pleacă din țările lor, dar este de asemenea important să ajutăm țările terțe pentru ca aceștia să se implice. Pe de altă parte, trebuie să oferim protecție și adăpost celor care au nevoie de această protecție, refugiaților, și să reacționăm rapid când e nevoie pentru returnarea și pentru a asigura readmisia celor care uh, nu pot dispune de protecție internațională. ar trebui să rezolvăm și uh, problema politică și lipsa de stabilitate în nordul Africii. În special mă gândesc la Libia, dar nu numai. Declarația UE-Turcia este într-adevăr una foarte importantă, care trebuie respectată, cum spuneam și mai devreme, pentru că altfel vom avea și mai mulți uh, migranți care să vină în Europa cu uh, toate dificultățile pe care acest fenomen le va aduce deci trebuie să lucrăm pe toate fronturile împreună, toate statele membre. În ceea ce privește problema securitară, după cum știți, există amenințări. După cum știți, în ceea ce privește controlul la frontiere, e nevoie de unanimitate la Consiliu pentru a lua o decizie și intenția președinției este aceea de a întări pe cât posibil accesul Bulgariei și României la sistemele pertinente în contextul intrării în sistem. Radicalizarea este un alt aspect care a fost menționat aici și rețelele de conștientizare asupra radicalizării lucrează foarte bine, însă trebuie să facem și mai multe eforturi, mai ales uh, dacă vorbim despre felul în care uh, despre fenomenul returnat celor care se întorc acasă, unii dintre ei după ce vin din zone de conflict, e nevoie de procese de reabilitare și de susținere a acestor persoane. Cooperarea între uh, forțele de ordine și serviciile de inteligență de asemenea trebuie să continue. În ultimele luni s-a îmbunătățit această cooperare, deci ar trebui să uh, mergem mai departe pe această cale, însă E nevoie de mai multă acțiune, nu doar de schimb de informații. Trebuie să luăm și măsuri în urma informațiilor de care dispunem. Acum, în ceea ce privește elementul de securitate, există uh, sistemele și problema interoperabilității între ele. S-a vorbit aici și despre SIS a existat uh, un raport uh, publicat recent de către Comisie, pe care îl vom analiza cu atenție și vom continua dezbaterea legată de SIS-2. Bineînțeles că toate aceste elemente țin de dezbaterea globală pentru a avea uh, un nivel de securitate mai mare pentru Europa și pentru cetățenii noștri. Pentru că cetățenii sunt conștienți de aceste probleme și, așa cum ați arătat și dumneavoastră, prin întrebările pe care le-ați pus. Dumneavoastră sunteți apropiați de cetățenii europeni și știți că amenințarea reprezintă o adevărată îngrijorare pentru ei. Vom uh, continua munca împreună în aceste șase luni pe tema securității, pe tema luptei împotriva terorismului și, bineînțeles, pe tema migrației. Ne așteaptă provocări mari, complexe. Vom dezbate o serie de propuneri în aceste domenii însă important este să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Abela, vă mulțumesc pentru răspunsuri și acum dau cuvântul domnului Bonici. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. A fost o dezbatere foarte interesantă. Au existat întrebări legate de ce avem de gând să facem noi în calitate de uh, președinția Consiliului și existau și alte întrebări legate de chestiuni locale. Aș vrea să mă refer aici în special la acele întrebări care au legătură cu rolul meu de președinte al Consiliului de Justiție și uh, motivul întâlnirii noastre din această dimineață. Am fost uh, întrebat uh, am fost întrebat în legătură cu EPO, Oficiul Procurorului European. Eu m-am întâlnit cu colegi care nu sunt de acord cu EPO pentru că ar face prea puțin și alți miniștri, din potrivă, mi-au spus că ar face prea mult. Deci e vorba de uh, un compromis la care am ajuns. Acum, întrebarea care se pune este dacă mm, reușește să facă îndeajuns sau nu. Bineînțeles, fiecare poate avea propria opinie în această privință și, bineînțeles, am și eu uh, propria mea opinie personală. Însă acum că am trecut de această etapă, pentru că deja de câțiva ani discutăm această chestiune, uh, sunt la Consiliu de 3-4 ani și mi-aduc aminte că în ultimii 3-4 ani s-a vorbit despre această instituție, despre EPO. Deci, iată, am trecut de această prima etapă și am ajuns acum la un text solid. Și anumite țări au spus că nu uh, vor intra în, uh, nu vor uh, accesa această instituție. Deci care va fi următoarea etapă? După ce vom înregistra lipsa unanimității asupra EPO, vom vedea probabil că uh, vor exista țări care doresc să se alăture pe baza unei cooperări întărite. Și eu cred că acest lucru se va întâmpla și atunci, rolul nostru în calitate de uh, președinte al Consiliului de Ministri de Justiție ar fi acela de a facilita acest proces. Și pot să vă asigur că voi face tot ce îmi va sta în putință uh, pentru a juca rolul de intermediar obiectiv, pentru a putea uh, face ceea ce este stipulat de tratate. Nu e vorba de ceva ce creăm noi, ci este vorba de o prevedere a tratatelor și voi încerca să facilitez cât mai mult acest proces pentru ca uh, așa să se și întâmple. Iată care este angajamentul meu. Un alt angajament pe care mi-l iau este acela uh, de a vă avea alături pe dumneavoastră Parlamentul European, pentru că trebuie să o facem împreună. Eu îmi doresc cu adevărat ca Parlamentul și Consiliul să acționeze împreună pentru a înființa această instituție. S-a vorbit și despre terorism. Terorismul, știm cu toții, se află în centrul preocupărilor cetățenilor europeni. Noi ne-am luat angajamentul de a implementa acele măsuri pe care le-am acordat deja. Deci vom implementa măsuri asupra cărora am ajuns de acord și inclusiv a foii de parcurs în ceea ce privește schimbul de date și interoperabilitate de anul trecut și directiva PNR. Vom lucra și pe marginea prevenirii a luptei împotriva radicalizării care duce la violență, într-un context mai general, în special acordând atenție tinerilor și sunt responsabil și cu portofoliul pentru cultură și, după cum știți, aici vom discuta directiva pentru serviciile audiovizuale. În această directivă mă voi asigura ca ceea ce ați spus dumneavoastră astăzi, această problemă a radicalizării, a discursurilor care incită la ură și conținuturile uh, de pe rețelele de socializare să fie și ele incluse. Noi dorim să îmbunătățim uh, cadrul juridic actual al SIS și salutăm uh, acordul uh, în prima lectură al Directivei de luptă împotriva terorismului, un acord la care s-a ajuns luna trecută și știm că această directivă face referință la victimele terorismului, pentru că un coleg care a intervenit aici spunea pe bună dreptate că trebuie să avem grijă de victimele terorismului. Ei bine, această directivă face referință la aceste victime și noi ne luăm angajamentul să transformăm această directivă în lege. Și legea, după cum știți, nu este doar o bucată de hârtie, ci e nevoie de o adevărată implementare a lor. Trebuie să permitem ca această directivă să fie cu adevărat implementată, să ne ajută să avem o Europa mai bună. Și acum aș răspunde și doamnei Dali, care m-a întrebat despre uh, Brussels 2.1. Uh, Iată, acesta este un exemplu al felului în care lucrurile se pot desfășura bine la nivel european. E vorba de experiențe pe care le-au avut diversi uh, oameni de exemplu, persoane care divorțează într-o țară și care trebuie să se ducă din nou în altă instanță pentru a li se recunoaște divorțul uh, din nou lucruri care, proceduri care duc la costuri suplimentare, la eforturi birocratice și așa mai departe. Și prin această directivă vom face ca viața cetățenilor să fie un pic mai ușoară. Deci dacă obții o hotărâre judecătorească într-o țară a Europei, acea hotărâre poate fi implementată în orice altă parte a Europei, fără ca pentru aceasta să uh, trebuiască să aplici ceea ce juriștii numesc exacuator. Are o procedură foarte birocratică. Aceasta va face diferența pentru cetățenii de rând și tocmai de aceea facem eforturi pentru ca viața cetățenilor să fie mai ușoară. Mi s-a pus o altă întrebare legată de uh, Panama Papers. Noi reprezentăm Consiliul Uniunii Europene în calitate de președinție și vorbesc aici în numele celor 28 de state membre. După cum înțelegeți foarte bine, eu trebuie să vorbesc în numele celor 28 de state membre și pot să vă asigur că vom uh, face eforturi pentru a progresa la cele două propuneri importante și anume criminalizarea uh, sancțiunilor și lupta împotriva uh, spălării de bani și, de asemenea, uh, cealaltă directivă referitoare la confiscarea bunurilor. Deci, Malta își asumă angajamentul de a face progrese cât mai mult cu putință la aceste două instrumente, regulament și directivă. Angajamentul nostru este foarte clar față de aceste două inițiative. De altfel, ne dorim să avem o abordare generală până în iunie în ceea ce privește uh, spălarea de bani și chiar ieri am avut o primă întâlnire la acest dosar. Acum, în ceea ce primește recunoașterea reciprocă uh, și confiscarea și înghețarea bunurilor, uh, și aici vom face multe eforturi. Există, bineînțeles, multe alte dosare care vor fi dezbătute în diverse formate. După cum știm, directiva în ceea ce privește evaziunea fiscală și împotriva spălării de bani. Sunt alte două dosare care vor fi discutate și ele și ne vom asigura că se vor înregistra progrese și la aceste două instrumente. Mi s-a pus o întrebare legată de programul investitorilor individuali. Și aici nu vorbesc în numele Maltei, ci în numele celor 28 de state membre. Din câte știu, a avut loc o dezbatere chiar la comisia dumneavoastră pe 15 martie pe această temă, o dezbatere la care Comisia Europeană a răspuns la toate întrebările și a clarificat uh, toate neînțelegerile care existau. Am fost întrebată uh, și în legătură cu corupția. După cum știți, reprezint aici uh, nu doar Malta, ci 28 de state membre. Și aici permiteți-mi să vă spun ce am făcut noi pentru a lupta eficient împotriva corupției. Aș putea menționa aici o lege în care am uh, interzis uh, prescrierea actelor de corupție ale oamenilor politici. Și Vă spuneam și reiterez că vorbesc în numele celor 28 de state membre și pot să vă asigur că Consiliul dorește să facă progrese la toate dosarele care au legătură cu aceste chestiuni pe care le-am menționat. E vorba de uh, criminalizarea delictelor legate de spălare de bani și problema uh, confiscării și înghețării uh, bunurilor. Cred că am vorbit destul. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, să cooperăm foarte bine în următoarele șase luni. Mulțumesc foarte mult, domnule Bonici, mulțumesc domnilor miniștri pentru prezența dumneavoastră aici și mult succes pentru președinția malteză. Dragi colegi, trebuie să continuăm cu ordinea de zi. La ora 11.45 avem o întâlnire comună cu cei de la ECON. Următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare a propunerii biroului ONU pentru refugiați în ceea ce privește situația actuală în Europa și soarta refugiaților. Această propunere provine de la înaltul reprezentant al ONU, care acționează pe teren în țările vizate, inclusiv în Turcia. Domnul Coșetel este directorul acestei entități și vă mulțumesc pentru că ați apărut aici. Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Suntem puțin în întârziere. Și aș dori, aș dori să începem imediat ca să putem să începem. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru invitația, eh, pentru prezența pe care o am aici. Văd să vă prezint rolul nostru. Libe pune mal mult accent pe acest eh, subiect și discutăm, bineînțeles, despre viitorul politicii azilului în Europa. Vă găsiți în prim plan când vine vorba de revizuirea sistemului de la Dublin. Ați auzit care sunt prioritățile malteze pe următoarele șase luni. Vreau să vă spun care sunt prioritățile pe care noi le-am sugerat președinției malteze, dar și celei estoniene. Sperăm că uh, propunerile prezentate aici de dimineață vor fi urmate de mai multe detalii. Directorul uh, înaltului reprezentant al ONU pentru refugiați a declarat că sistemul de la Dublin nu funcționează. El trebuie să fie revizuit uh, în slujba cetățenilor, în slujba guvernelor, în slujba refugiaților. E vorba de propuneri concrete și reprezintă o bază pentru un nou tip de cooperare cu un element comun acestor inițiative și anume solidaritatea, dar și uh, tragerea de învițăminte din trecut, din anii 2014-2015. Există propuneri în textul respectiv care se referă la solidaritate și la alte aspecte. Nu intru în detalii pentru că veți dezbate asta, dacă am înțeles eu bine, pe 25 ianuarie. Vreau să subliniez faptul că noi cerem în continuare cu insistență uh, deschiderea de uh, zone de mobilitate sigure și de culoare de acces ale migranților în Europa pentru a preveni tocmai culoarele de migrație ilegale care astăzi înfloresc, iar cele legale nu există. Vorbim aici despre proiecte și programe de protecție, de uh, strămutare, de sosirea migranților, dar nicio clipă nu vorbim despre căile de acces sigure. Uh, Uh, pentru migranți și nu vorbim și nici despre alte lucruri pentru migranți, uh, cum ar fi acces la educație, la loc de muncă și așa mai departe. Avem propuneri concrete, așadar, pentru a revizui sistemul comun de azil. Aceste propuneri provin uh, și sunt inspirate în parte de ceea ce a propus Comisia în materie Însă alte propuneri ale noastre merg și mai departe de perimetrul fixat de comisie. Ne teamă tocmai că această instituție uneori nu ia suficient în calcul ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat în anii trecuți. 2015-2016. Șase observații, așadar, în primul rând, cerem un sistem comun de înregistrare ca să ne asigurăm că toți cei care sosesc în Europa sunt înregistrați la fel, în același sistem, că datele sunt complete și că sunt partajate în timp real. Și este ceva ce depășește cu mult ceea ce face astăzi Eurodac. Asta va însemna că oamenii vor putea să fie direcționați către procedurile potrivite mai repede decât acum. Iar cei care nu uh, au nevoie de protecție internațională, aceștia pot fi returnați mai repede. Așadar, un sistem care va readuce încrederea în acest sistem și va arăta cetățenilor europeni ce face concret Europa, pentru că ei au fost, uh, bineînțeles, uh, îngrijorați de ce se întâmplă cu acest sistem. Sistemul comun registrare va aduce și foarte multe economii de bani, pentru că astăzi există, de pildă, cinci sisteme paralele de înregistrare ale migranților care funcționează, deci în paralel. E vorba, bineînțeles, de acel screening pe care îl facem refugiaților la intrare. Apoi, propuneri foarte concrete în legătură cu propunerile deci de relocare. Știm bine că până acum ce s-a întâmplat în acest domeniu a fost extrem de insuficient. E nevoie deci de eficiență care ține nu numai de solidaritate, este consubstanțial acesteia. Iar criteriul geografic nu trebuie să fie el principalul criteriu, așa cum se întâmplă astăzi, criteriul pentru a determina răspunderea unui stat sau altui. Apoi, în ce privește fluxurile de migrație, unii spun că trebuie să existe proceduri accelerate la granițele externe ale UE. Asta da, dar în condiții de sau cu anumite garanții și uh, în condițiile în care fluxurile sunt direcționate așa cum trebuie. Cei returnați să fie returnați, ceilalți nu. Apoi, noi cerem să avem măsuri speciale pentru minori izolați, nesoțiți. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani în țările noastre, în țările respective. Copiii sunt copii, trebuie să fie tratați ca aceiași. Există, slavă Domnului, multe directive și orientări în Europa în acest domeniu, dar practicile comune cam lipsesc. Multe state membre se luptă cu acest fenomen E ușor de înțeles asta pentru că nu există un sistem comun de evaluare a vârstei reale. Sunt multe țări așadar care se mulțumesc să țină în închisoare, în detenție, o serie de copii pentru că n-au determinat vârsta lor, nu s-a determinat nici care e răspunderea uh, tutorilor, respectiv în anumite state membre, uh, copiii aceștia sunt cumva abandonați pentru că nimeni nu încearcă să vadă dacă mai au un părinte sau altul și interesul copilului pare să nu prevaleze. Am fost recent în Sicilia. Uh, sute de copii sosesc pe calea mării uh, fiecare lună și este foarte clar că Uh, se vorbește mult despre reunificarea familială și despre care este interesul copiilor, să fie ei trimiți înapoi cu familia, înapoi în țara lor. Nu avem o discuție serioasă, pentru că astăzi, în mod sistematic, uh, introducem uh, copiii în sistemul de azil. Nu credem că asta întotdeauna este în interesul copilului. Apoi, poate o propunere mai puțin populară dar uh, e vorba de pregătiri pentru un eventual nou val de migrație. Se va întâmpla sau nu, nu se știe. Trebuie să fim pregătiți. Suntem îngrijorați pentru că uh, Uniunea Europeană nu prea are niciun plan B în această eventualitate. În uh, vecinătatea Europei există o serie de probleme și de situații și există o serie de deplasări ale populației. Și atunci, în aceste condiții externe, s-ar putea ca Europa să cunească un nou val de migranți în viitorul apropiat. Nu trebuie să se repete ce s-a întâmplat în anul trecut. Să nu uităm ce s-a întâmplat câte luni, ce s-a întâmplat în anul trecut, când a trebuit să aduci în Grecia interpreți, experți, containere uh, și alte aparaturi pentru a deschide cererile de primire în uh, Grecia nu trebuie să mai se mai întâmple așa ceva. Comisia face niște pași în acest sens, dar trebuie să se grăbească. Așa se propunere. Unii dintre dumneavoastră au spus asta. Numai ce, când am discutat cu președinția malteză. E vorba de măsuri de integrare pentru cei care primesc statutul de protecție internațională. Trebuie să investim în acești refugiați, și nu trebuie ca ei să constituie o clasă inferioară, ținta atacurilor xenofobe și așa mai departe. Trebuie să existe un adevărat contract social între acești uh, refugiați și comunitatea de primire. Refugiații trebuie să fie obligați să participe în programele de integrare conform legislației naționale și respectându-se legile și drepturile fundamentale. În sfârșit, uh, față de ce uh, crede Parlamentul, vă încurajăm să vă aplicați asupra ideilor noastre de reformare ale sistemului și poate că aveți și alte idei. În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra propunerii noastre de accelerare a procedurilor care ar putea să înlocuiască procedura de admisibilitate fără să um, se sacrifice rolul țărilor terțe. Noi nu suntem convinși că admisibilitatea astăzi merge așa cum trebuie, mai ales în Grecia. Apoi, sistemul nostru comun de registrare, înregistrare, care ar trebui să facă obiectul discuțiilor. Eu cred că asta trebuie să se întâmplă și atunci ar trebui să existe o obligativitate ca 30% din uh, ajutorul pentru dezvolt uh, internațional să fie cheltuit pentru uh, integrarea migranților. În condițiile bugetare actuale, multe state membre nu pot să cheltuiască acești bani pentru integrare și atunci mai suntem Uh, uimiți de situația de astăzi. Cum se face că banii europeni, fondurile europene nu pot fi cheltuite pentru migranți? Ar trebui ca situația asta să fie monitorizată și deblocată. Vă mulțumesc pentru atenție și știu că sunt situații speciale pentru țări ca Italia, Grecia și așa mai departe. N-am intrat în amănunte, dar pot să răspund la întrebări ulterior. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul colegilor, domnul Lopez Aguilar, în primul rând. Mulțumesc, domnule Coșutel, pentru ce ne-ați spus. Sunteți uh, vocea biroului înaltului reprezentant al UNU pentru refugiați, a cărei activitate o apreciem. pentru că, dincolo de criza umanitară, știm bine în ce context ne găsim astăzi. Pe mine mă preocupă un lucru în calitatea mea de raportor pentru codul vizelor. Este vorba de acele vize umanitare. Aici, la comisia noastră LIBE, am a avut o serie de audieri și de conferințe. Și foarte multe ONG-uri și experți ne-au spus că este bine să avem căi legale de migrație pentru cei care doresc să ajungă în Uniunea Europeană și asta din motive umanitare, pentru că au fost, să zicem, persecutați în țările lor, pentru că aparțin unor comunități religioase, etnice, etc. Sau pentru că fac parte dintr-o clasă socială sau alta și, bineînțeles, pentru persoanele provenind din zone de conflict. Aș dori să fim cât se poate de clar și răspicați în acest sens. Pentru că vizele umanitare și includerea lor în codul vizelor întâmpină o mare rezistență la Consiliu din partea anumitor țări. Am dorit ca în biroul înaltului reprezentant al ONU pentru refugiați să aibă un cuvânt de spus aici, precum și birourile de profil de la Paris și așa mai departe, să facă ceva pentru a debloca lucrurile, pentru că dacă nu se face asta, nu avem nicio șansă să avem vize umanitare în Europa. Pentru că, iată, este foarte clar că statele membre au o mare răspundere când vine vorba de dimensiunea umanitară a crizei actuale, dar sunt răspunzătoare și pentru seria de scandaluri juridice care au zdruncinat Europa în acest domeniu. Mă refer la jurisprudența CEJ, care în mod explicit a condamnat o țară precum Belgia pentru că nu a respectat niște hotărâri de justiție care să permită acordarea de viză umanitară, care n-a putut fi acordată unei, uh, ță, unei familii din Siria care a bătut la porțile uh, ambasadei uh, din Liban. Doamna Wimberg. Och stort tack till UNHCR. Jag vill Mulțumesc foarte mult și aș dori să mulțumesc înaltului comisariat ONU pentru refugiație, mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru aceste persoane care se află la ananghe și care uh, pleacă din zonele de conflict. Am citit raportul dumneavoastră, care este foarte ușor de citit și de înțeles, dar aș avea câteva întrebări în legătură cu uh, măsurile necesare pentru înregistrare. Uh, deci etapele prin care trebuie să treci dacă uh, îți depui candidatura pentru hotspot, după aceea trebuie să treci la etapa 2 și acolo se verifică dacă solicitantul de azil are familie într-un stat membru, apoi următoarea etapă, uh, persoana respectivă trebuie trimisă în statul respectiv unde are mm, rude. E întrebarea mea. De exemplu, m-aș referi la situația uh, Germaniei și a Suediei, două țări care în ultimii ani au uh, preluat un număr imens de refugiați. Uh, avem și noi o cotă și după ce cota este depășită, atunci persoanele respective în plus trebuie trimise în alte state membre. Ce se întâmplă cu astfel de țări precum țara mea, cu Suedia, care uh, are un număr foarte mare de migranți care sosește? avem regulile noastre pe lângă regulile europene în ce privește reîntregirea familială. Deci trebuie să examinați toate regulile din toate statele membre din domeniul imigrației și să vedeți dacă ele nu diverg, dacă concordă și dacă se potrivesc. Mă întreb uh, ce se va întâmpla după o astfel de evaluare. Apoi, în ce privește redistribuirea care deocamdată nu a funcționat și care ar trebui să funcționeze pe viitor. mă gândeam la redistribuirea în țări precum Lituania sau Spania. Ce se întâmplă cu persoanele care refuză să meargă într-un astfel de stat membru, că nu vor să se ducă în acest stat membru? Și apoi mă mai întrebam și uh, în legătură cu persoanele care călătoresc singure. Ar, ar trebui să existe și o regulă cu privire la vârstă? Mă întreb. Uh, sigur că totul depinde de uh, situația din statele membre. Fiecare stat membru are propriile reguli, dar cum intenționați să le armonizați? Doamna Gomez. Mulțumim uh, foarte mult uh, pentru această evaluare foarte corectă. E mai dificilă, dar cred că statele membre, Comisia, uh, cu toții avem nevoie de o astfel de evaluare și vă mulțumesc și pentru propunerile concrete. Aș dori să vă referiți la mecanismul de redistribuire pentru statele membre. Care sunt sugestiile dumneavoastră în acest domeniu? ce intenționați să faceți. Am înțeles avertismentul dumneavoastră în ce privește copiii. E revoltător. Vorbim tot timpul de minori. Ca să mascăm faptul că uh, vorbim de copii care ar trebui să fie tratați ca atare. Și apoi uh, mi-a plăcut și ce a spus uh, în legătură cu integrarea, măsurile pe care le, le propuneți, care și ele fac parte dintr-o problemă imensă, tocmai pentru a evita mișcările secundare. Mi-ar plăcea însă să ne spuneți câte ceva în legătură cu mecanismul de distribuire. Da, aveți dreptate că fragmentarea care domnește deocamdată face ca, uh, ca, ca înregistrarea să fie foarte neeficientă. Da, uh, Joseph e aici. Uh, știe uh, situația uh, iazidilor pe care i-am uh, întâlnit în Grecia. Ei au dorit să vină, au fost înregistrați în urmă cu, un an, cu o lună și în Portugalia, o Port- Portugalia e o țară care e dispusă să-i primească, Portugalia nu a primit cererile, deci formularele respective, până când a fost noi acolo luna trecută. Josef e aici și poate confirma și n-au putut să vină. E, e revoltător, e o situație îngrozitoare. Ne-am dat seama că e vorba de 600 de persoane din această comunicare de, uh, 1700, uh, de 170.000 de persoane, deci care au, fost, uh, au depus cererea. S-au făcut sugestii că, în pofida faptului că 600 de persoane erau înregistrate în luna decembrie și că niciuna uh, nu a uh, făcut obiectul relocării, deci trimiteri într-o țară gata să le preia, precum Portugalia, și asta are de-a face cu faptul că în altul comisarial uh, ONU uh, a împiedicat uh, o uh, prioritate, deci acordarea priorității acestor, acestei comunități. Uh, dacă suntem de acordul cu, cu faptul că comunitatea Yazidi a făcut obiectul unui genocid, ar trebui să fie prioritară, dar e clar că nu merită discriminare negativă. Vorbeam de aceste 600 de cereri, uh, niciuna nu a ajuns unde uh, trebuie, e pentru că avem de-a face cu discriminare negativă. Deci care este poziția dumneavoastră tocmai în ce privește această situație? Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc. Consecințele pe care dumneavoastră le trageți uh, din această situație dificilă mi se par foarte pozitive. Și mi se pare și pozitiv uh, că spuneți că avem nevoie despre aceste căi uh, legale, care deocamdată nu există și că trebuie să le acordăm prioritate. Apoi că ați pus mare accent pe integrare tot așa de important mi se pare. Cred că în următoarele uh, luni vom avea probleme tot mai grave uh, și nu uh, legate de refugiați, ci probleme legate de securitate, pentru că nu, aceste persoane nu se află într-o situație normală, trăiesc în condiții deplorabile și cred că există toate mijloacele posibile de propagandă pentru ca aceste persoane, unele dintre ele, să fie transformate în teroriști. Sistemul de înregistrare este depășit, este scandalos, uh, scandalos uh, faptul că nu funcționează încă. Uh, am fost în Grecia și am constatat că acolo există această etapă de preînregistrare și anumite cazuri de refugiați cu care am vorbit au fost registrați în luna aprilie. Deci, iată, se află timp de 8 ani într-o fază de preînregistrare. E absolut absurd. Deci, uh, dacă există astfel de birocrație uh, groaie, nu are cum să funcționeze sistemul. Și în cazul uh, Greciei, am avut de-a face cu o situație absolut tragică, dramatică, condiții de iarnă foarte grele, noi am uh, avertizat dinainte că așa urma să fie și ne-am uh, uh, confruntat încă o dată cu acest zid de uh, birocrație și de administrație inutile. Uh, nu putem garanta că uh, persoanele care ar putea, de exemplu, să fie regrupați, uh, ar putea merge într-o țară în care au uh, familie și așa mai departe, unde ar avea și posibilitatea să fie în un loc de muncă în țara respectivă. Au sosit în aprilie, stau acolo în această fază de preînregistrare, deci este un haos total. Mă întrebam dacă nu v-ați gândit să creăm un fel de grup uh, operativ, un task force, pentru a evalua uh, aceste, în mod cât mai eficient uh, aceste cazuri. E una dintre problemele cele mai urgente. Și apoi nu să revin la cele spuse de Ana Gomes. Nu se poate Uh, ca pe femei care au fost ostatice uh, ISIS să vină la noi ca uh, refugiați și apoi din aprilie să aștepte un număr, un număr de înregistrare. E absolut absurd. Mulțumesc, doamna Wikstrom. Mulțumesc și mulțumesc și, pentru, și eu pentru prezentare. M-am uitat și eu la document, la această broșură. Da, într-adevăr, e o contribuție utilă pentru noi în Europeană. Documentul dumneavoastră uh, identifică exact ce trebuie să facem noi, care sunt misiunile noastre. De exemplu, să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate, apoi că creăm uh, încredere, solidaritate între oameni. Documentul deci este binevenit, însă aș dori să știu, știu că e vorba de un proces noi acum uh, uh, încercăm să avem un sistem european de azil rezilient, ca să spunem așa. Eu sunt raportor pentru regulamentul Dublin și vă pot spune că e greu nu numai la Parlament. E greu să raliem și statele membre la cauza noastră, pentru că mm, rezistența în unele state membre este imensă, nici măcar nu vor să participe. E un instrument obligatoriu Mm, încercăm să obținem uh, partajarea răspunderii între statele membre conform cu cote, știți. Dar aș dori să vă referiți la propunerea făcută de Comisie pentru reforma Dublin. Uh, mie mi se pare că uh, propunerea din documentul dumneavoastră se potrivește perfect cu ce ne dorim noi. Când vorbim despre regulamentul Dublin, și de altele instrumente legislative pe care le avem noi acum în curs de pregătire, aș dori să mai subliniez și ce s-a spus, pentru că pentru mine aceasta este una dintre problemele cu care se va confrunta pro, uh, regulamentul Dublin. Cum ne asigurăm că minorii neînsoțiți sunt protejați? Și eu că doar anul trecut cel puțin 10.000 de tineri, de copii și de adolescenți au dispărut. Uh, au fost uh, consemnați undeva și au dispărut și au făcut obiectul abuzurilor nu numai în Europa, ci uh, peste tot în lume. Și v-aș ruga să vă referiți puțin la cum vi se pare abordarea noastră la, în ce privește acest grup extrem de vulnerabil al copiilor. în contextul integrării, eu am participat la summitul ONU Uh, pe tema refugiaților din septembrie și integrarea figurează în declarația finală. E un capitol foarte interesant pentru noi uh, aici în Europa, pentru că până la urmă e vorba de uh, guverne și de autorități care au această răspundere. În uh, declarația și în dezbaterile de la ONU, însă, se spune că e de răspunderea comunității, a mediului de afaceri, uh, mediului universitar, uh, sistemului de învățământ și așa mai departe. Deci aș dori să ne spuneți puțin și despre aceste aspecte, pentru că, după cum știți, e vorba de competență națională, însă avem totuși câteva exemple pozitive pe care le putem uh, uh împărtăși cu dumneavoastră. Dar aș dori să vă referiți la partea de înregistrare și la uh, partajarea comună a răspunderii stipulată de către Dublin. Iată ce mi-aș dori să aud din partea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Schlein. Mulțumesc și eu și sunt de acord cu colega mea, doamna Wikström. Contribuția dumneavoastră în perspectiva dezbaterilor noastre e foarte interesantă. Mi-a plăcut și ce a spus dumneavoastră că intenționați să reconfigurați sistemul astfel încât să propunem uh, mai multe alternative pentru uh, Uh, solicitanții de azil, bineînțeles cu uh, prioritate acordată reunificării familiale și apoi legăturilor de familie ca un criteriu de uh, relocare. Dar eu am o întrebare și o grijă în același timp. Întrebarea acum. În refura la articolul 3.3 de la reforma Uh, sistemului Dublin cu privire la uh, verificarea de inadmisibilitate, inadmisibili check. E un concept care nu, mie, mi, se, nu mi se pare uh, armonizat la nivel european și care nu are asociat cu el nicio listă europeană de țări uh, sigure. Ceea ce înseamnă că uh, prima țară de intrare trebuie să uh, hotărască dacă o uh, cerere este inadmisibilă tocmai în conformitate cu acest uh, principiu al țării terțe sigure sau, în orice caz, care trebuie să ia decizia finală în ce privește această, această solicitare de azil. Cred că se poate crea un filtru care, eu mă gândesc la țara mea, la Italia, ce se întâmplă dacă țările cu care uh, noul cadru de parteneriat uh, e discutat vor fi considerate țări sigure. Dacă considerăm, de exemplu, Afganistanul o țară uh, sigură, am văzut că există o foaie de parcurs pentru Afganistan. Ce se va întâmpla? Credeți că acest articol și această verificare de inadmisibilitate ar putea crea un filtru periculos care să intervină chiar înainte uh, de a verifica dacă o persoană uh, trebuie să beneficieze de uh, protecție și dacă e vorba de un minor sau un caz vulnerabil. Pentru că persoana respectivă deja a fost considerată inadmisibilă și e trimisă înapoi. Iată întrebarea. Apoi, în legătură cu îngrijorarea mea, am văzut această propunere Uh, de a considera de a avea o primă procedură în țara de uh, sosire. Mă îngrijorează puțin că pentru că aceste țări sunt atât de depășite pentru că uh, sistemul a creat aceste probleme, încât ele vor fi covârșite pur și simplu. Deci mulțumesc și așa cum au mai spus și alți colegi, aș dori să ne spuneți care este situația în uh, insulele uh, grecești. E o situație absolut uh, dramatică și inacceptabilă acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bjork. Mulțumesc. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, stimate domn, și mulțumesc și pentru cooperarea cu noi. Eu sunt raportoare pentru uh, programul din uh, Europa în acest domeniu. Și mă bucur, uh, m-am bucurat de ce ați spus că trebuie să găsim soluții pentru taberele de refugiați, apoi uh, problema vizelor și a regrupării familiale. În ce privește relocarea, dumneavoastră sunteți o verigă cheie și pentru noi sunteți un adevărat interlocutor. Eu aș dori să avem un model Uh, care să ne permită să uh, fim uh, informați în legătură cu acțiunile dumneavoastră. Sigur că mm, poziția comisiei nu este perfectă, sperăm să o ameliorăm la Parlament, dar mi-aș dori să avem împreună o acțiune ambițioasă care să țină cont de situația refugiaților în parte și să putem să primim cât mai multe persoane, în orice caz până la 100 de mii. Ceea ce mi se pare interesant este că în acest text există articolul 4, un aliniat, în care se spune că e, de ce se menționează acordul dintre UE și Turcia, dar aș dori să ne spuneți și ce se întâmplă cu relocalizările tocmai din perspectiva acordului cu Turcia. Speranțele mele sunt foarte mari, dar în orice caz sper ca la Parlamentul European să obținem uh, un acord și să obținem un instrument uh, mai bun pentru a permite acestor persoane să ajungă în mod uh, legal pe teritoriul nostru. Apoi, în ceea ce privește propunerea de astăzi, există în text elemente care sunt foarte bune, care merg în direcția cea bună, dar doream să vă atrag atenția asupra controlului accelerat la frontiere antevorbitoarea mea, colega din Italia, a spus acest lucru. Nu, uh, sistemul nu funcționează din punct de vedere juridic și atâta timp cât va persista această situație, vom avea uh, tot mai multe uh, returnări, respingeri și nu știu cum uh, am putea, având în vedere cadrul actual în vigoare, cum am putea situația uh, actuală. Deci am criticat mai ales articolul din text care se referă la aceste controle. Apoi, ca și colega dinainte, uh, aș dori să denunț situația din Grecia, care este inacceptabilă. spunem mereu că noi nu am reușit să obținem un model atât de performant precum uh, Australia, pentru că în uh, Australia, de exemplu, migranții rămân, ajung pe insule unde sunt lăsați de izbeliște. Nu e o soluție pe care Europa o poate, o poate accepta. Am văzut un tweet al președinției malteze, pentru am apropiat de concluzie. În acest tweet se spunea că ar trebui ca acordul cu Turcia să fie continuat și să găsim și un acord cu Libia. Mai doresc încă patru colegi să ia cuvântul, dar eu cred că pe toată lumea interesează răspunsurile. Va trebui la și 50 să începem reuniunea comună, deci vă rog frumos ajutați-mă cooperați cu mine pentru că dacă nu, nu avea timp pentru răspunsuri. Doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă ajut, o să cooperez cu dumneavoastră. Aș dori să înțeleg ce crede în altul comisariat uh, în legătură cu propunerea de relocare. Doamna Biorca a vorbit despre ea. Credeți că relocările vor crește Eu mă îndoiesc, dar aș dori să uh, îmi spuneți, pentru că cifrele pentru Uniunea Europeană sunt uh, foarte mici, practic, uh, cred că mm, doriți să crească. Mă întreb însă dacă este instrumentul pe care ar trebui să-l folosim. Mulțumim, apreciem efortul. Doamna Chienghe. Grație, Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu succintă la rândul meu. Mi-a făcut mare plăcere să aud că ați vorbit despre un sistem comun de, de înregistrare, precum și de un sistem de integrare a migranților. Dar e nevoie, pe lângă acestea, și de o simplificare a birocrației, pentru ca persoanele acestea să poată în urma înregistrării să fie recunoscute ca atare și să poată să intre pe teritoriu. Uh, Uh, cât mai repede posibil. Astăzi, birocrația nu permite o primire așa cum trebuie a, a migranților. Asta se vede și în Italia, și în Grecia, și în alte țări. Italia a făcut de altfel o propunere bună în ceea ce privește genul de primire pe care îl uh, sugerăm, însă lipsa de solidaritate ne împiedică să mergem mai departe. Și atunci întrebarea mea este, pentru a depăși logica de urgență și logica celor hotspot, ce strategie propuneți pentru primirea și integrarea migranților? pentru acea primire difuză pe tot teritoriul UE, dacă se poate. Vă mulțumesc pentru sprijin. aceasta. Vrei exprimere la gratitudine. Doamna Spinelli, vreau și eu să mulțumesc reprezentantului uh, înaltului comisariat al ONU pentru refugiați, pentru propunerile pe care le-a făcut și m-a frapat o idee din prezentarea dumneavoastră uh, Ați spus că dacă nu ne gândim la, căi, ne gândim la căile legale de migrație și dacă nu integrăm pe migranți în Europa, vom da naștere unei clase inferioare, unor paria în societățile noastre. Asta m-a frapat și vreau să vă cer să luați o poziție clară în numele organizației dumneavoastră în legătură cu acordul UE-Turcia. E vorba de un uh, acord uh, care este extrem uh, de prost, s-a spus asta, și care este un uh, model totuși pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană se pregătește să semneze un astfel de acord cu Libia, o țară foarte instabilă. Avem fregate de război uh, italiene prezente în apele teritoriale din Libia astăzi și nu înțeleg un lucru. Cum se poate ca acordul cu Turcia să fie un model în condițiile în care în insulele din Grecia se desfășoară o criză umanitară foarte gravă? Și în ciuda acestor lucruri, se spune în continuare că refugiații din Europa pot să se întoarcă înapoi în Grecia, în condițiile în care vedem ce se întâmplă în Grecia. Se mai spune că acordul cu Turcia este unul extraordinar uh, în condițiile în care uh, drepturile omului sunt încălcate în Turcia, în condițiile în care nimic nu funcționează. Vreau să vă întreb ce credeți despre toate acestea. Mulțumesc. Sí, seré breve, seré breve gracias. Eh, me preocup... Doamna Jimenez Beseril, foarte pe scurt, sunt îngrijorată de fenomenul traficului cu ființe umane în Europa, care este în creștere. E vorba de traficul cu persoane care se face uh, în domeniul refugiaților și cred că ar trebui să luptăm mai mult împotriva uh, lui. Cred că nu s-a făcut o analiză suficientă asupra acestei încălcări atât de grave a drepturilor omului, pentru că aceasta duce la exploatarea sexuală, la exploatarea copiilor, a femeilor și așa mai departe. Și cred că aici, la nivelul dezbaterilor pe care le avem, e adevărat că dăm dovadă de bunăvoință, dar nu facem suficient. Stabilim uneori coridoare de ajutor umanitar, însă nu știu în ce măsură acestea sunt cu adevărat implementabile atunci când vorbim de fluxuri migratorii atât de masive, așa cum uh, s-a întâmplat până acum sau cum ne-ați atras atenția că se va putea întâmpla pe viitor. Deci cum putem transforma în realitate aceste coridoare umane despre care vorbim? Va fi foarte greu să răspundeți la toate aceste întrebări și uh, va trebui să ne oprim la 11.50 pentru a începe ședința noastră comună. Da, misiune imposibilă, aș spune. V-aș propune să ne întâlnim uh, cu câțiva dintre dumneavoastră și cu echipa mea pentru a putea vorbi despre sistemul de distribuție, proceduri de admisibilitate care au fost propuse de comisie, unde avem ceva probleme, pentru că nu voi putea în șapte minute să vă fac un rezumat al acestor răspunsuri. Acum, la vizele umanitare. Noi susținem această propunere pentru că există țări uh, care au făcut deja acest lucru. Este o situație foarte uh, dramatică și de multe ori atunci când se aplică în scurt timp uh, procedura devine disfuncțională pentru că nu toată lumea aplică sistemul. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și noi bineînțeles, susținem vizele umanitare, dar chiar și vizele pentru reîntregirea familiei sunt imposibile pentru că un tânăr refugiat care trăiește într-o tabără de refugiați în estul Sudanului nu poate obține o astfel de viză dacă are familie în Europa. Deci lucruri absolut bazice, pur și simplu, nu sunt implementate și nu corespund achiului comunitar pentru aceste persoane. Deci uh, se vorbește de multe ori de modelul de finanțare, de trafic, de lupta împotriva traficanților. Foarte bine să luptăm pentru a avea un sistem de gestionare a refugiaților în țările de tranzit și țările de origine. Suntem de acord, dar care sunt alternativele pentru cei care au nevoie de protecție internațională? Toate aceste uh, soluții sunt pur și simplu absente în dezbaterile pe care le avem. Unele dintre ele apar însă la nivelul relațiilor bilaterale reîntregirea familiei. De ce este o prioritate pentru noi? Pentru că este vorba aici de o realitate în Europa. Și utilizez uh, exemplul tânărului eritrean care ajunge în Italia. Avem uh, două alternative din punct de vedere politic. Fie ajutăm acea persoană să se mute acolo unde se află familia lui în Europa, fie ea se va muta în mod ilegal, dar oricum se va deplasa. Deci trebuie să ne asigurăm că legislația europeană ține cont de această dinamică a mișcărilor care are de-a face cu relațiile de familie. Deci să reglementăm acest fenomen, să-l controlăm, să-l asigurăm din punct de vedere al securității și nu să ne spunem nu, nu se poate așa ceva. Și Uh, dacă ne-am afla într-un sistem de distribuție între uh, statele membre, ar fi mai bine. Dacă persoana nu dorește să fie relocată către alt stat, atunci acea persoană pur și simplu nu mai poate fi eligibilă pentru sistemul de relocare. Îmi pare rău, dar aceasta ar trebui să fie uh, sistemul. E vorba de un instrument de solidaritate, nu e un drept pe care să-l ai. N-am să intru în detaliu asupra criteriile de, criteriilor de admisibilitate. S-a vorbit despre procedura accelerată. Bineînțeles, e nevoie de clauze de salvgardare atunci când se aplică la frontieră, însă după 30 de ani de lucru, atunci când uh, te afli la frontiera greacă și te întâlnești cu un ban, o persoană din Bangladesh, uh, din Tunisia sau din uh, o persoană iazidită, nu e nevoie doar de o oră ca să-ți dai seama dacă persoana are nevoie uh, de protecție internațională sau nu. Trebuie doar să aplici legea, dar să și înțelegi, să faci o evaluare, să știi care e situația în țara de origine. Deci nu e o știință mm, sigură, exactă. De aceea vrem să facem propuneri pentru că situația este gestionabilă. 60-70% din cazurile care ajung în Europa ar putea trece prin această procedură accelerată și doar restul ar trebui să intre în procedura obișnuită pentru o mai bună examinare și în special în ceea ce privește credibilitatea. Tineri, uh, minori neînsoțiți, am vorbit deja despre procedură, însă interesul superior al copilului ar trebui să fie în centrul procesului de luare a deciziei. Uh, nu trebuie să plecăm de la ipoteza că are nevoie de azil. Probabil că are nevoie de protecție, însă cea mai bună protecție este cea a familiei. Unde, când și atunci când e posibil. Dar trebuie să avem niște sisteme concepute care să uh, restabilească această legătură cu familia. Integrare acum. Propunerile pe care le-am făcut sunt foarte detaliate și aș mai adăuga doar una dintre ele care se află în document, dar nu este atât de detaliată. Dacă spunem că 30% din fondurile AMI ar trebui să fie cheltuite pe integrare anual, spunem în același timp că uh, nu toți acești bani trebuie să meargă către state pentru că ECO și alte DG-uri de la Comisie care lucrează cu societatea civilă, de asemenea ar putea fi alte grupuri uh, și autorități locale uh, toți aceștia sunt actori ai integrării, nu neapărat statul. Statul concepe politici, dar actorii de integrare sunt la nivelul comunităților. Și noi credem că o parte din aceste fonduri n-ar trebui să meargă către stat, ci către acești actori direct implicați. Libia. Acordul UE-Turcia nu poate fi un model pentru Libia. În primul rând, nu există guvern acolo, deci nici nu putem vorbi despre asta. E clar că mai trebuie uh, făcute multe eforturi doar 39% din cei care ajung uh, sunt uh, în Italia, deci aproape, uh, aproape toți au nevoie de protecție, 39%, restul nu, după cum spuneam mai devreme, deci trebuie să fie returnați și avem nevoie deci de aceste pacturi în domeniul migrației. Din păcate n-am timp acum să mă refer la toate aspectele, dar pentru relocare. Noi nu avem niciun uh, uh, mandat în acest domeniu. E vorba de biroul de susținere pentru azil care intervine aici. Noi oferim susținere atunci când e necesar. Uh, de ce nu se deplasează însă mai rapid? Pentru că unii dintre ei sunt uh, irachieni, deci sunt excluși din procesul de relocare pentru că Uh, depășesc acel procentaj de 59% pentru relocare, ceea ce mi se pare o stupiditate, pentru că oricum au nevoie de relocare. Alții dintre ei uh, nu intră în sistemul de procesare a procedurilor de azil în Grecia și atunci puteți să ne întrebați de ce avem uh, sistemul nostru pentru a-i înregistra din nou pe acești imigranți când ei au fost deja înregistrați la hotspot-uri. De ce trebuie să-i înregistrăm a doua oară? Nu mă întrebați pe mine că nu eu pot să vă dau răspunsul. Oricum, ideea e că lucrurile pot fi gestionate mai bine decât se face acum și nu e vorba doar de Italia, Grecia, Bulgaria, dar e vorba de provocări care pot fi gestionate, însă cu condiția de a avea niște soluții comune. Deci uh, trebuie să ne confruntăm direct cu ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru răspunsurile rapide pe care le-ați dat și sunt convinsă că veți uh, uh, interveni și la nivel bilateral cu unii dintre colegii noștri. Dragi colegi, Trecem acum la ședința comună pe care o avem cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Avem uh, un punct pe dezbaterea pe ordinea de zi comună și va aș dragi colegi, cei care părăsesc uh, sala să o facă în liniște ca să putem trece mai departe. E vorba de prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului. Vă rog încă o dată pe cei care doriți să părăsiți sala să o faceți rapid pentru a continua lucrările la comisia noastră.